Good morning, ladies and gentlemen. Let us start. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Haideți să începem a doua zi de reuniuni a Comisiei ITRE. We go to the uh, next point which is governance of the energy. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, guvernanța Uniunii Energetice. Este, avem un uh, subiect foarte important care face parte din uh, pachetul de iarnă. Raportor este colegul nostru Claude Turmes. În data de 30 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat pachetul Energie curată pentru toți europene, care conține 8 propuneri legislative, um, eficiență energetică, um, energia regenerabilă, structura pieței uh, electricității, securitatea, furnizării de, de energie electrică, precum și uh, normele care se referă la guvernanța Uniunii Energetice. Și astăzi vom discuta două dintre aceste propuneri. În primul rând, guvernanța Uniunii Energetice. Și aș dori să vă aduc aminte, doamna Rivasi ar fi trebuit să fie alături de noi, dar nu este prezentă. Dumnezeu este raportoare la Comisia Envi o comisie cu care cooperăm îndeaproape pe marginea gu- subiectului guvernanței Uniunii Energetice, pentru că știm foarte bine că Uniunea Energetică are o componentă privind uh, politicile climatice. Eficiența ține de competențele noastre, însă aspectele climatice sunt uh, competențe importante ale Comisiei ENVI. Drept urmare, vom avea un schimb, un prim schimb de opinii um, după discutarea raportului Turmes uh, privind directiva referitoare la eficiența energetică. Și uh, este frumos faptul că toți raportorii sunt uh, prezenți. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul. Da, începem să discutăm cu guver- uh, guvernanța. And, uh... I always all underline that all the rapporteurs from our După cum am spus, ar fi important ca toți raportarii care se ocupă de pachetul de iarnă să participe la dezbaterea tuturor acestor uh, propuneri legislative. Deci vă mulțumesc tuturor celor uh, prezenți pentru că trebuie să ne coordonăm pentru a înțelege ce se discută în alte mm, toate propunerile acestui pachet. Și acum începem cu prima propunere, cu guvernanța. Aveți cuvântul, domnule Turmes. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Cinci minute, ca de obicei. Foarte bine. Anul 2016 a fost uh, cel mai călduros an din istorie și ieri în ziare am putut să citim că uh, calotele glaci- glaciare din Antarctica, din, din Arctica și din Antarctica sunt la cel mai redus nivel din ultimii 50. De ce spun acest lucru? Ne confruntăm cu o problemă și ne confruntăm cu o problemă urgentă. Veștile bune sunt că dispunem de soluții și ar trebui să fim mândri Comisia noastră ar trebui să fie mândră de ce a obținut în ultimii 15 ani realizări care au pregătit uh, ieftinirea soluțiilor, uh, energia eoliană, energia solară, s-au ieftinit și pot uh, să facă concurență energiilor tradiționale. Știm cum să construim case pasive, Știm că de asemenea, de asemenea putem să renovăm clădirile existente. Deci există soluții și cealaltă veste uh, bună este că aceste soluții aduc cu ele crearea de noi locuri de muncă în Europa, uh, creează noi oportunități de export pentru întreprinderile europene, uh, ne rezolvă și problema poluării aerului, de exemplu. Deci, cred că ce trebuie să facem um, prin această propunere legislativă privind guvernanța Uniunii Energetice este să încercăm să efectuăm tranziția de, pe care trebuie să o facem cu cel mai redus uh, cost uh, posibil, indiferent că este vorba de renovarea clădirilor, fie că este vorba de uh, energiile regenerabile, de um, construirea infrastructurii necesare pentru autovehiculele electrice, toate au, au nevoie de uh, costuri de plata unor cheltuieli uh, anticipate. Și ieri m-am uh, referit la această diferență imensă între Polonia și Danemarca când vine vorba de uh, energia fotovoltaică. De ce astăzi un uh, investitor în România are costuri mai mari de capital decât un investitor german, amândoi investind în România? Deci Trebuie să ne ocupăm de această problemă a percepției riscului de către investitori. Mi se pare cel mai important aspect care trebuie să fie rezolvat. Deci, regulamentul privind guvernanța mi se pare că are un potențial imens din punctul de vedere al plus valorii. În primul rând, trebuie să clarificăm cotro ne îndreptăm, unde dorim să ajungem. Și pentru acest lucru, trebuie să lucrăm împreună cu Comisia Envi pentru elaborarea unor planuri detaliate aceste planuri trebuie să înceapă cu 2015. Știm cu toții că trebuie să ajungem la emisii zero în 2050 și apoi uh, trebuie să înțelegem în unde trebuie să ajungem în 2030 pentru a atinge obiectivele din 2050. Uh, nu uh, de la 20, să ajungem de la 20 la 27% energie uh, regenerabilă în următorul deceniu și apoi de la 27% la 100% în următoarele două decenii, este evident că uh, nu va funcționa, deci trebuie să fim mult mai ambițioși în următorul deceniu. Care este o altă posibilitate de a reduce costurile? Ei bine, să cooperăm mai bine pe plan regional. După cum am spus deja, îmi doresc ca la fiecare 5 ani Comisia să ne prezinte, să ne prezinte raportul privind costurile lipsei cooperării în uh, Marea Baltică, în, Mar- în Marea Nordului, în uh, Marea Mediterană, de exemplu, în toate regiunile europene. Și în aceste vremuri tulburi prin care trece Europa, avem nevoie de proiecte vizibile și fac propuneri pentru proiecte de energii regenerabile de interes uh, european. Un mare proiect în Marea Baltică, un mare proiect în Marea Nordului, acțiuni uh, comune în, uh, centrala, în, în Europa Centrală privind e, mobilitatea electrică. Și ultimul lucru pe care aș dori să spun cu toată claritatea, guvernele consideră în continuare că aceste măsuri ar fi o povară pentru ele. Ei bine, din punctul meu de vedere, este vorba de o oportunitate, o oportunitate de investiții. Și aceste planuri trebuie să spună foarte clar că guvernele nu sunt, uh, nu sunt singure. Cetățenii, orașele, uh, întreprinderile uh, orientate înspre viitor vor ajuta guvernele. Însă, un oraș se poate dezvolta doar dacă există bune politici naționale, pentru că un ora, un, o municipalitate poate spune uh, guvernului, dacă există condițiile X, Y și Z, voi putea să ating obiectivele legate de reducerea emisiilor. Deci guvernele nu vor putea să se descurce singure, drept urmare avem nevoie de o abordare pe mai multe niveluri, avem nevoie de implicarea municipalităților și a uh, întreprinderilor uh, care își doresc progresul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Karin, se numele PPE, înlocuiește pe raportorul din umbră, domnul Höckmark. Vă mulțumesc, domnule președinte. M-am transformat în Gunnar Höckmark și o să-i citesc declarația pregătită de dumnealui și poate o să intervin mai târziu în numele meu. Deci acum sunt Gunnar. Sunt încrezător că Vom reuși să cooperăm foarte bine pe marginea acestei propuneri legislative. Un cadru de guvernanță pentru Uniunea Energetică este deosebit de important pentru ca țintele și obiectivele să fie întinse peste tot în Uniunea Europeană și vorbesc în continuare în calitate de gunar. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu domnul Turmes și cu ceilalți raportori din umbră pentru a garanta comparabilitatea și predictibilitatea planificării uh, Uniunii uh, Energetice. Și am câteva remarci cu caracter general și atrag atenția asupra câtorva priorități. În primul rând, Uniunea Energetică este unul din cele mai importante proiecte ale Uniunii Europene, uh, ținând seama și de evoluțiile geopolitice din ultimii ani. O Uniune Energetică uh, funcțională va reduce prețurile, va garanta securitatea furnizării, va garanta eficiența energetică și interconectarea rețelelor uh, energetice. Pentru acest lucru avem nevoie de o adevărată guvernanță. Doar dacă avem planificare comună, putem să ne atingem obiectivele comune. În al doilea rând, dacă guvernanța Uniunii Energetice va fi bine gândită, povara administrativă care cade pe umerii statelor uh, membre va fi uh, ușurată prin reducerea uh, problemelor administrative. Astfel, piața Uniunii Energetice va putea, va deveni, va putea fi mai bine uh, comparată și vom putea renunța la măsurile necesare. Deci, pe scurt, sistemul de guvernanță ar trebui să garanteze progresul Uniunii Europene înspre o piață a Uniunii Energetice uh, competitivă, care ne va permite să facem față presiunilor externe. Din acest punct de vedere, planificarea infrastructurii este deosebit de importantă și trebuie să se regăsească în uh, discutarea guvernanței Uniunii uh, Energetice. Deci, în această logică, eu, Gunnar, consider că guvernanța Uniunii Energetice poate fi mult mai simplă și, într-adevăr, Comisia a făcut o propunere ambițioasă. Drept urmare, eu cred că trebuie să fim foarte precauți cu elementele pe care le mai adăugăm și noi, tocmai pentru a păstra eficiența din punctul de vedere al uh, costurilor regula de urmat ar fi să nu introducem niciun element nou dacă nu uh, scoatem un element. Nu știu dacă Gunnar mai are timp acum la dispoziție. Pot să citesc și restul uh, textului? Foarte pe scurt, spune domnul președinte. O să mă grăbesc, dar nu știu dacă se vor bucura interpreții. Domnul președinte, am putea să o listăm și să o distribuiți tuturor membrilor. Da, de sistemul de guvernanță ar trebui să fie flexibil și, în fine, această propunere are potențialul de a oferi uh, predictibilitate investitorilor și aceasta a fost contribuția mea personală și planificarea strategică care trebuie să se bazeze pe o cooperare solidă între statele membre, între statele membre și Comisie, Comisie care ar trebui să ofere sprijin și asistență atunci când este nevoie de acesta. Și Gunnar așteaptă cu nerăbdare uh, colaborarea cu colegii. Mulțumesc, doamna Griffin, în partea SID, în calitate de raportor din umbra. Da, m-a bucurat intervenția colegului dinainte. Aș dori să îi mulțumesc lui Claude sunt cu totul de acord cu el, trebuie să fim ambițioși. Socialdemocrații lucrează deja împreună cu Carlos Zorin, raportor din umbră la Envy, pentru că considerăm că există legături puternice între toate dosarele acestui pachet. Pe fond, trebuie să spunem foarte clar ce ne dorim să obținem prin acest regulament. În primul rând, construim un cadru pe termen lung care să permită o tranziție energetică în Uniunea Europeană. Descentralizarea producției uh, energiei electrice, dezvoltarea regenerabilor, decarbonizare, um, obiectivele legate de eficiența energetică nu vor fi posibile fără vectorii potriviți. Eu susțin crearea unei legături cu oportunitățile de finanțare europeană a acestui uh, pachet, pentru că astfel statele membre și investitorii uh, se vor, avea într-o, se vor afla într-o poziție mai solidă. Investitorii vor putea să-și aducă contribuția pentru a garanta o tranziție corectă pentru lucrători pentru acest lucru, toată lumea trebuie să-și asume angajamente privind obiectivele legate de regenerabile și de eficiență energetică pentru a oferi certitudinea necesară investitorilor. Un alt instrument deosebit de important pentru strategia de carbonizare pe termen lung sunt angajamentele COP21. Propunerea uh, actuală prevede uh, publicarea obiectivelor pentru 2020 în 2017 și pentru 2030 în 2018. Nu mi se pare că avem o abordare coerentă astfel. Cred că trebuie să avem orienta- o orientare, uh, o abordare orientată pe un termen mai îndelungat. Și susțin includerea unui număr mai mare de detalii pentru, uh, în strategia pentru orizontul 2050. Și, în fine, aș dori să insist asupra necesității includerii principiilor uh, de eficiență energetică în strategia dedicată combaterii strategiei uh, de combatere a sărăciei uh, energetice. Și ultimul punct, cred că trebuie să ne aliniem obiectivelor strategiei COP 2021 din punctul de vedere al transparenței, de exemplu. Mulțumesc! a fost mult mai succintă decât uh, Gunnar și Cristianis uh, luați împreună. Și are acum cuvântul domnul Toșenovski în la ECR. În primul rând, mă bucură faptul că Claude Turmes ne-a trimis înscris ideile sale privind uh, acest uh, raport, astfel încât să putem să ne pregătim în mod uh, adecvat pentru această dezbatere. La o primă vedere, sunt puțin surprins de faptul că domnul Turmes se referă la obiective ambițioase când vine vorba de sursele regenerabile. O niște obiective mai ambițioase pentru 2020 s-ar putea să fie problematice pentru că acestea întotdeauna sunt mai greu de atins. Citind uh, raportul, devine evident faptul că anumite obiecte ar trebui să fie puse în aplicare în anumite sectoare, chiar dacă în raportul guvernanței uh, nu ne referim la aceste sectoare și cred că ar fi important să armonizăm abordarea legată de toate aceste sectoare. De asemenea, sunt uh, sceptic din motive economice. Nu va fi atât de ușor să renunțăm la combustibilii uh, fosili și la energia uh, nucleară, pentru că scurtarea perioadei de viață acestor uh, instalații ar putea să aibă un impact asupra stabilității uh, rețelei energetice europene. Cu totuși, sunt de acord cu Claude, avem nevoie de o simplificare a guvernanței și deci acest lucru um, ar trebui să se reflecte și în lungimea raportului, care ar trebui să, fi, să devină mai scurt și mai simplu. Și ultima remarcă se referă la preocuparea pe care o am privind uh, intervenția în mixul energetic stabilit de fiecare stat membru în parte, pentru că, așa cum ne spune tratatul de la Lisabona, statele membre trebuie să se, uh, sunt cele care determină mixul energetic. Mulțumesc! Are cuvântul domnul uh, Tamburano în numele FDD. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am, am ascultat cu atenție prezentarea domnului raportor și noi considerăm că obiectivul de 23% energie regenerabile și 30% eficiență energetică în 2030 sunt destul de ambițioase pentru a se alinia cu obiectivele pentru 2050 și pentru a respecta acordul de la Paris cred că trebuie să fie de 35% pentru energiile regenerabile și 40% pentru eficiența energetică și trebuie să se regăsească apoi în obiectivele naționale. În paralel, în regulamentul privind guvernanța trebuie să se garanteze măsurile de monitorizare și corectare uh, a măsurilor luate pentru a fi eficienți dacă statele membre nu-și ating obiectivele în domeniul eficienței energetice și energiilor regenerabile. E ușor de înțeles uh, că um, dacă um, obstacolele în statele membre sunt de natură instituțională sau de alte tipuri, uh, trebuie să se definească obiective foarte clare și fără prea multă flexibilitate trebuie să evităm uh, comportamentul de freerider. Anumite țări mai șmechere, să spunem, sau mai inteligente merg spre tranziția energetică, cum ar fi Germania sau Danemarca, și lasă alte țări în urmă, cum ar fi uh, Spania sau Polonia, și uh, apare astfel uh, o competiție energetică între statele membre. Deci trebuie să identifice proiecte europene care să permită că la nivel de Uniune Europeană și nu la nivel de state membre să se, um, să se acționeze. E nevoie de uh, proiecte comune în domeniul eficienței energetice, nu doar în domeniul gazului sau uh, combustibililor fosili. Acestea trebuie să aibă aceeași importanță ca și alte uh, proiecte pe care le avem deja și trebuie să fie considerate proiecte de infrastructură de importanță majoră. În Europa nu sunt doar diferențe uh, enorme între state în ceea ce privește energiile regenerabile, dar în Italia există diferențe foarte mari și între regiuni. De exemplu, uh, nivele maxime în ceea ce privește energia fotovoltaică uh, nu duce doar la costuri foarte ridicate, uh, ci și o birocrație ca acum mulți ani când totul era mult mai scump. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc! domnul Schaffhauser de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, nu putem decât să sprijinim obiectivele ambițioase și să restabilim obiective și mai ambițioase. Doresc să subliniez un lucru. Pe mine mă deranjează un lucru. Mă deranjează faptul că am impresia că avem o structură oarecum patriarhală aici. Comisia eh, este un fel de Dumnezeu care comandă copiilor, adică statelor membre. Intră în detalii, uh, analizează situația înainte, în timp și după, dacă statele membre, acești copilași, se poartă cum trebuie și ating obiectivele pe care le stabilește Comisia cu uh, sprijinul Parlamentului și cu toții dorim obiective foarte ambițioase și generoase. Eu, unul, doresc uh, o politică mult mai liberală și mai puțin patriarhală. Consider că statele membre nu sunt minore, nu trebuie să le spunem noi ce trebuie să facă, că sunt suficient de responsabile și rezonabile și știu foarte bine ce au de făcut, și, iar noi trebuie să le dăm mijloacele pentru a obține astfel de rezultate. Deci, din punctul meu de vedere, e nevoie de următoarele lucruri. Întâi, mijloace financiare. Ce rost are să ne fixăm obiective dacă nu ne dotăm cu mijloace financiare? Statele membre nu mai au aceste mijloace financiare din cauza limitelor bugetare și din cauza faptului că nu mai au suveranitatea monetară, nu mai sunt capabile să facă ceea ce făceam după al doilea război mondial, adică să bată monedă pentru investiții, cum ar fi în domeniul energiei. Astăzi, Comisia refuză aceste mijloace, dar fixează obiective Uh, care nu pot fi atinse. Deci haideți să ne dotăm cu mijloace financiare, haideți să avem o politică reală energetică între cerere și uh, ofertă. Este fundamental acest lucru. Deci cred că trebuie să reevaluăm uh, această politică Um, oferind statelor membre o reală autonomie cu mijloace financiare. Și, bineînțeles, sunt pentru ierarhizare. Da, trebuie să punem accentul pe economiile de energie. Acesta este prioritatea numărul 1 și apoi pentru noile tipuri de energie. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Dau cuvântul acum altor membri care au cerut uh, cuvântul și raportorilor uh, din pachetul privind energia curată. Domnul Zanonato mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri în această dezbatere și eu sunt de acord uh, cu cele spuse de Claude. Intervin prin a exprima sprijinul meu general față de nou regulament prezentat de comisie, în care s-a pus accentul pe o guvernanță transparentă și în care putem avea încredere pentru a clarifica obiectivele europene pe o perspectivă de termen, pe termen lung. De aceea, după părerea mea, cheltuielile de planificare, raportare și monitorizare trebuie să fie simplificate și uh, organizate după aceeași logică, creându-se un cadru uh, normativ adecvat pentru atingerea obiectivelor uh, pentru 2030 în domeniul energiei și climei. A subliniat că, ca de obicei, statele membre um, nu își asumă suficient uh, um, responsabilitățile în domeniul energiei. Și acesta poate fi o problemă pe calea spre o tranziție energetică completă trebuie să ne asigurăm că atingem anumite obiective în domeniul eficienței energetice și în domeniul energiilor regenerabile. Și de aceea, credibilitatea planurilor naționale integrate pentru climă și energie este principalul instrument care ne va permite să asigurăm uh, investițiile necesare pentru a atinge aceste obiective. Deci, e un lucru bun că Comisia va putea supraveghea, va uh, propune ajustări și măsuri ulterioare dacă Ă, planurile naționale nu sunt suficient de ambițioase, dar nu cred că simplele recomandări pot oferi suficientă certitudine juridică investitorilor. Așa cum am spus colegului Tur, l-a spus colegul Turmes, pentru a exista oportunități de investiții și pentru a se atragă investiții, investitorii trebuie să știe clar ce se întâmplă. Deci Europa pentru a atrage investiții trebuie să ofere o tranziție energetică bazată pe reguli clare, precise și bine definite. Această siguranță este foarte importantă aici. Mulțumesc. Da, am terminat. Vă mulțumesc. Aș dori să-i rog pe ceilalți colegi să vorbească doar un minut și jumătate. Știu că nu e ușor, dar asta e situația. Pentru că trebuie să mai dăm cuvântul și raportorului din nou la sfârșit. Are cuvântul domnul Hoil. Am doar câteva remarci scurte. Dacă doriți să facem progrese, așa cum a spus uh, și Claude, care să fie să aducă costuri reduse, atunci avem nevoie de eficientizare a măsurilor. Și atunci trebuie să avem o abordare pas cu pas, treptată, o abordare realistă, fără ambiții nerealiste. Și să pune Uh, întrebarea dacă avem nevoie de o abordare birocratică sau o abordare practică. Mie mi se pare că am reduce costurile dacă ne-am axa mai mult pe eficacitatea diferitelor grupuri de uh, interese, să fim mai deschiși față de noile tehnologii disponibile și să nu introducem un imens uh, uh sistem de supraveghere. Mulțumesc! Domnul Nica. Domnule președinte, vreau să spun că sunt uh, total uh, de acord uh, cu situația expusă de Claude Turmes. Și cred că în această guvernanță trebuie să introduse criterii care să prevadă sau să facă imposibil asemenea situații. Pentru că în momentul în care aceeași companie, cu banii de la aceeași bancă, în două state membre declară investiții de capital de la simplu la dublu, N-aș îndrăzni să spun că e fraudă, pentru că probabil ei își vor declara aceste investiții de capital în scopul de a obține ori subvențiile, ori accesul pe piață până când ating ei break-even, nu? Ci trebuie introdus benchmark-ul. Benchmark-ul înseamnă că ești, uh, se recunoaște costul la nivelul pe care îl au investițiile respective, la nivelul corect în uh, Uniunea Europeană. Și acest lucru ar face ca, pe de o parte, uh, costurile să fie strict legate de adevăratele costuri de capital, iar pe de altă parte să prevină eventuale tentațiile unora ca pe de o parte să obțină profit din declararea unor costuri de capital nerealiste și a doua oară profit pentru o subvenție pe care eventual ar putea să sau condiții de piață similare. Al doilea lucru, sărăcie energetică. Trebuie, trebuie spus clar în acest uh, document că sărăcie energetică care afectează 60 de milioane de europeni este un lucru care trebuie tratat peste tot, la fel cu măsuri clare și eficiente. Și trei, privind eficiența energetică, nu trebuie să cădem în capcana să credem că eficiența e doar în legătură cu consumatorul final. E în legătură cu producătorul, cu cel care transmite energia, cu cel care face distribuția și, bineînțeles, și consumatorul final. De ce nu se prea vorbește despre zona de producție, transport și distribuție, unde există 80% din pierderi? Pentru un motiv foarte simplu că nu le convine unora sau altora, să punem degetul pe rană. Pentru că acolo sunt și investițiile ineficiente, sunt și pierderile cele mai mari și acolo se ascund și eventuale alte costuri care ar trebui să, uh, să ducă niște profituri care sunt uh, nemeritate. Cine plătește? Cetățeanul, companiile și nimeni nu vrea să se uite cu atenție la acest subiect. Și sper ca și la acest dosar să punem uh, lucrurile la punct. Thank you very much. Mulțumesc. Eh, Madame Grostet. Doamna Grostet. Acest text privind guvernanța este unul important care va permite să facă legătura între diferitele propuneri din acest pachet. Guvernanța, pentru a fi eficientă, trebuie să respecte voința statelor membre, trebuie să lasă anumită flexibilitate statelor membre, pentru că ele să poată, în funcție de punctele lor forte și de posibilitățile lor, să respecte obiectivul um, general de reducere a emisiilor. Un plan uh, pozitiv uh, uh, un punct pozitiv din planurile naționale pentru energie și clima propuse de comisie sunt traiectoriile prin intermediul tehnologiei pe care le vor prezenta statele membre. Astfel, statele membre vor putea alege sectoarele industriale pe care doresc să le privilegieze în funcție de caracteristicile sale, caracteristicile economiei sale. Deja ieri, la audierea de ieri după masă, am spus acest lucru În directiva privind energiile regenerabile trebuie să spunem clar că licitațiile trebuie să facă pe sector, nu neutre din punct de vedere tehnologic, așa cum propune Comisia, pentru a permite respectarea aspectelor specifice ale fiecărui stat membru. Iată ce am avut de spus și să insist pe acest aspect. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Kathleen Van Brent. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți au spus acest lucru, dar doresc și eu să subliniez uh, faptul că pachetul privind energia este un pachet. Aceste măsuri trebuie să rămână împreună, să fie tratate împreună și nu va fi ușor pentru această comisie să țină cont de uh, imaginea totală. Și uh, legislația privind guvernanța este cea care va oferi o legătură între diferitele texte legislative. Uh, Uh, trei elemente privind guvernanța. Întâi, așa cum a spus uh, raportorul nostru din umbră, dar doresc să subliniez și eu acest lucru, sărăcia energetică trebuie să fie un obiectiv. Știu că sărăcia energetică nu va fi, um, nu va fi un obiectiv global, dar pentru noi e important ca în planurile naționale sărăcia energetică trebuie să aibă un rol clar și uh, de prim ordin. În al doilea rând, așa cum a spus și domnul raportor, conectivitatea este importantă. Tot ce are legătură cu interconectarea capacităților. Acest lucru este foarte important și guvernanța are un rol aici de jucat. În fine, cred că punem foarte mult important uh, accentul pe statele membre o facem deseori. Avem pe de o parte instituțiile europene, Comisia și Parlamentul și pe de altă parte statele membre. Dar când vine vorba despre energie, actorul principal uh, este cetățeanul și sunt regiunile noastre. Deci trebuie să ne asigurăm că orașele și regiunile au un rol de jucat uh, pe lângă statele membre, pentru că dacă uh, avem o legătură doar cu statele membre, nu vom obține rezultatele pe care le dorim. Mulțumesc! <coughs> Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Lewandowski. Mulțumesc. Uh, completez uh, comentariile colegilor Höckmark și Carinț. Uh, e vorba de o planificare strategică pe termen lung, pe următorii 50 de ani. Trebuie să ne închipuim lumea din 2070. Într-o perioadă scurtă de timp, Facem, de exemplu, foarte multe, am făcut multe intervenții în, se, în sectorul ETS, uh, de exemplu, pe piață. Uh, mi-aduce aminte de uh, țările sovietice care aveau planuri pe următorii 50 de ani. E foarte greu să faci astfel de planificare. Apoi, E nevoie de multă hărțogărie și îmi pot închepui că la comisie va fi o secțiune specială pentru a evalua și monitoriza toate aceste rapoarte care vor veni de la statele membre. În al treilea rând, repet observația mea de ieri privind o platformă de finanțare pentru țările cu performanțe scăzute. Îmi închipui meciul între statele membre și Comisie. Obiectivele statelor membre vor fi să stabilească obiective mai puțin ambițioase ca să nu fie pedepsite pentru proaste performanțe. Astfel ar fi putea să fie rezultatul sistemului. Deci ar fi o lipsă de ambiție, să se ar fixa obiective mai puțin ambițioase ca să nu fie pedepsiți apoi de comisie. Iată cele trei semne de întrebare pe care le subliniez eu. Vă mulțumesc pentru observații. Are cuvântul acum domnul Porumbașev. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să vorbesc despre eficiența capitalului. De exemplu, în domeniul uh, energiei fotovoltaice, în Belgia pot să, proviți, să, să, să produci 900 de kWh pentru, cu un kilowatt, în alte țări um, alte cantități. Deci uh, se poate produce cu 50% mai eficient. Am uh, făcut uh, 1000 de megawatts de panouri solare la prețul de 360 de euro pe megawatt. Oamenii au ieșit în stradă, a căzut guvernul și prețul electricității a crescut cu 60%. Acum, toate stimulentele pentru energia ecologică în uh, țara mea au scăzut prin lege. Apoi, când vorbim despre obiective mai ambițioase de 27%, unii spun că ar dori 30% în domeniul eficienței energetice, 40%, 50% am impresia uneori că suntem la bazar aici, la piață, la Istanbul. Istanbulul nu e departe de țara mea, la vreo 200 de kilometri doar. Eu doresc să văd cum arată piața. Fiecare procent costă bani. Eu vreau să știu cât costă. Vreau să știu dacă ne putem permite aceste ambiții. Eu am ambiția să trăiesc într-o vilă de 500 de metri pătrați, dar nu-mi permit decât un apartament de 100 de metri pătrați. Și pentru a răspunde Catlinei Van Brent, când Germania a avut un obiectiv de 20% pentru energiile regenerabile, ați spus nu, stabilim obiectivul 30%. Aveți exemple că multe orașe pot să stabilească obiective diferite, mai mari. Eu nu cred că dacă nu avem obiective obligatorii pe, pentru fiecare stat membru, nivelul ambițiilor va fi scăzut. În anumite regiuni, dacă nu există obiective obligatorii, de obicei îi aștepți pe ceilalți sau spui că e, costă prea mult. Cred că trebuie să existe obiective obligatorii pentru statele membre, atât în domeniul eficienței energetice, cât și în domeniul energiilor regenerabile. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Vă rog, domnul Lopez. Sí, había pedido la palabra, lo siento. Și eu să știți că în cuvântul, îmi pare rău. Trebuie să încep prin a spune un lucru care mie mi se pare că trebuie să-l facem în mod serios. Aici nu e vorba să fim ambițioși, e vorba că trebuie să fim realiști. Dacă am aplaudat cu toții ce s-a întâmplat la Paris, am fi ipocriți dacă nu am lucrat tocmai înspre realizarea obiectivelor de la Paris. Asta e realitatea. Energie, climă, schimbări climatice sunt aspectele unei uh, singur, unui singur subiect. Și pentru a realiza ceea ce ne-am angajat că vom realiza la Paris, în materie de schimbări climatice, există măsuri ce trebuie luate și care sunt fundamentale. Eu, ca și raportor în ceea ce privește energiile regenerabile, vreau să-mi explic îngrijorarea asupra faptului că obiectivele trebuie să fie realizate și să fie mai ambițioase decât cele propuse, tocmai pentru a respecta angajamentele de la Paris. Și să se realizeze aceste obiective în mod coerent, comparativ cu celelalte inițiative, eficiență, guvernanță, regenerabile cu toate acestea, după părerea mea, propunerea de guvernanță nu vine cu un angajament clar care să ne permită să uh, realizăm obiectivele fixate. Și dacă guvernanța este slabă și dacă obiectivele sunt, uh, nu sunt obligatorii pentru fiecare țară în cazul directivei regenerabile, atunci cu greu vom fi în măsură să ne atingem obiectivele de decarbonizare ale economiilor noastre. De aceea doresc să mulțumesc domnului Turmeș pentru propunerea sa și am să vin și eu cu câteva amendamente. Vreau să vă spun că am intenția să recuperez obligatorii, uh, obiective obligatorii pentru fiecare țară care se află în directiva actuală și care au funcționat în mod foarte rezonabil până în prezent și să le preluăm pe viitor. Statele membre trebuie să se, angajeze, să-și respecte pe deplin angajamentele. Asta tocmai pentru a fi în măsură să ne atingem obiectivul global. De aceea, domnule Turme, și eu propun să lucrăm în mod coordonat tocmai pentru a întări atât guvernanța cât și directiva pentru energie regenerabile împreună cu eficiența energetică pentru a garanta astfel realizarea concretă a celorlalte obiective globale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Careș, în numele său propriu de această dată. Da, de data asta vorbesc eu singur. Dacă discutăm despre climă, știu că este foarte important și nu vreau să spun că aceste obiective nu trebuie să fie realizate, ci, dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să uh, exprim un punct de vedere pe care eventual ar putea avea și consumatorii, care sunt totuși un, o entitate importantă. Când vorbim despre consumatori, consumatorii mai întâi se gândesc la costuri și trebuie să vedem felul în care întregul sistem va fi guvernat. Și vreau să subliniez încă o dată, am, pentru că, bun, am citit declarația lui Gunnar Adineaur, gândiți-vă la costuri și uh, Gunnar avea o sugestie pe care am să citesc încă o dată. Uh, nimic nu poate avansa, deci nimic nu poate intra în propunere ceva nou fără să fi scos ceva în prealabil. Deci eu cred că ar trebui să fie un fel de uh, uh, ghid îndrumător, în așa fel încât să menținem povara cât mai scăzută. Pentru că la urma urmei, uh, consumatorul este cel care va plăti toate facturile și nu uitați, consumatorul este cel care în principiu trebuie să voteze pentru noi. Mulțumesc! Bun. E un moment minunat pentru că șapte raportori sunt alături de noi astăzi pe întregul pa- pachet. Încă nu sunt toți așezați, dar sunt prezenți. Așa că suntem uh, în regim complet pentru a putea discuta. Mulțumesc! Bun, vă propun să trecem acum mai departe și să dăm cuvântul Comisiei Europene, pentru că în fond e vorba de propunerea lor de legislativă. Și vom da cuvântul mai întâi doamna Voșterver, director la Direcția Generală Energie. Vă rog, luați cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Buzek. Bună dimineața tuturor. Am uh, ascultat această dezbatere foarte interesantă și vrem să mulțumim de asemenea și raportorului și raportorilor din umbră pentru munca mm, deja realizată. Vreau să subliniez cinci aspecte acum și eventual un coleg de la Direcția Generală Climă să preia standardul. Mai întâi, predictibilitatea și siguranța sunt în mod clar punctul central al guvernanței în Uniunea Europeană. Vrem mai multă predictibilitate la nivel național și european. Și e un punct de plecare foarte clar pentru întregul pachet și mai ales pentru uh, guvernanță. În al doilea rând, noi am făcut un efort imens pentru a încerca să aliniem planurile de raportare și obligațiile, atât la nivel de energie cât și la nivel de climă. Deci în ultimii doi ani am parcurs toate planurile, toate rapoartele din partea statelor membre și din partea Comisiei, le-am analizat pe fiecare în parte Evident, ne-am dat seama că au fost unele dintre ele depășite și că e nevoie de actualizare și am vrut să le aliniem, să le facem coerente. Și propunerea reiese din aceste propuneri. Din 19 obligații, uh, unele le-am contopit, unele le-am șters și doar câteva cerințe la nivel tehnic vor rămâne în partea tehnică a legislației. Deci un efort imens pentru a simplifica, pentru a uh, face mai coerente planurile de raportare pe care le avem, în așa fel încât povara administrativă să fie mai mică. Spre exemplu, eficiența energetică, planul național, planul național pentru energii generabile cu începerea din 2020 vor fi integrate, vor avea o abordare integrată în planuri naționale globale globale. Deci, va exista sinergii. Apoi, în ceea ce vrește aceste planuri integrate la nivel național, de asemenea, accentul și punctul de plecare în octombrie 2014 s-a pus pe țintele pentru 2030, uh, gaz, eficiență energetică, regenerabile și infrastructură. Și aici există o nevoie clară pentru ca guvernanța să fie ambițioasă, ca țintele europene să fie uh, monitorizate în materie de planificare, de raportare de către Comisie dar în același timp acoperim și alte cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, ceea ce înseamnă că unele dintre ele le-ați menționat deja încă de pe acum, infrastructură, oamenii, um, unii colegi au menționat acest lucru, sărăcia energetică, cu siguranță, de asemenea, un domeniu foarte important. În pachetul ca atare avem din diferite elemente în, uh, pe alocuri în ceea ce privește eficiența energetică, ecoproiectarea, și vom uh, veni cu o trimitere și în această propunere și, așa cum a spus și Claude și alții, evident trebuie să vedem factorii interesați. Cum îi putem coopta? Guvernele naționale trebuie să coopteze orașele, industriile, regiunile, parlamentele naționale, cetățenii. Pentru că este o solicitare cheie din partea noastră pe care am pus-o deja în propunere și, evident, e nevoie și de consultări cu țările învecinate deci, eu, noi vom monitoriza aceste consultări. Suntem gata să ajutăm statele membre să le asistăm, nu numai în derularea consultărilor, dar și în pregătirile tehnice, pentru, pentru că există întotdeauna o muncă la nivel tehnic ce trebuie să fie realizată. Sunt aspecte deosebit de importante. Și iată că ajung la cel de-al patrulea punct, compararea regională, deja menționată de către Claude. Avem deja câteva exemple foarte bune care ne-au demonstrat în evaluările de impact, spre exemplu în, pe tema energiilor regenerabile sau ecoproiectare, uh, economiile la, de scară pe care le putem face, scăderea costurilor în momentul în care există o cooperare mai bună. Deja, încă de pe acum și cu atât mai mult și pe viitor, cooperarea între statele membre. Putem sublinia acest lucru, pentru că avem nevoie de mai multe fapte și cifre pentru a, a demonstra aceste uh, câștiguri. Uh, Există cinci grupuri uh, la nivel înalt, uh, pentru, spre exemplu, regiunea Mării Baltice și alte regiuni din Europa, în care uh, punctul de plecare reprezintă infrastructura și analizăm celelalte aspecte, spre exemplu, eficiența energetică regenerabilă și vrem să demonstrăm că pot exista anumite economii ce pot fi realizate. Apoi, eficiența energetică și finanțarea. Finanțarea, evident, este un element uh, important și vrem ca întregul pachet să vină cu instrumente financiare Uh, ne gândim mai ales pentru clădiri inteligente, uh, finanțări inteligente, programe regionale, EFSI. Încercăm să vedem dacă putem pune un accent deosebit pe climă și energie. Și unul din principiile noastre îndrumătoare uh, este că guvernanța aceasta trebuie să asigure de asemenea și eficiență între costuri și cheltuieli. Și cam atât deocamdată am să dau cuvântul colegului meu. Da, mulțumesc. Aș fi vrut să adaug doar un singur aspect. Here we are. Um, and that is the point... Și anume că în materie de planificare și strategie. Eu cred că propunerea face o diferențiere clară. Și anume, strategia e ceva pe termen lung, iar planul e ceva foarte concret pentru următorii 10 ani. Deci noi nu vrem să facem mai bine decât Comecom la un moment dat în țările socialiste. Uh, acum, un alt aspect. Nu uitați, nu începem de la zero un fel de tabula rasa, nu. Am auzit așa un fel de argument, nu numai aici, dar și în afara Parlamentului, că facem întâi planurile și după aia venim cu strategia. Eu cred că trebuie să vedem că deja în legislația actuală și în mecanismul actual de monitorizare există deja prevederi în atenția statelor membre de a pregăti strategii și 11 state membre au deja aceste strategii, iar celelalte state membre deocamdată sunt în curs de pregătire a acestor strategii. Unii chiar sunt foarte avansați. Deci când spunem deja 2020 că ar trebui să existe o, planifică o strategie pe termen lung, asta se referă la ceva care trebuie oricum realizat în cadrul acordului de la Paris a conferinței de la Paris și să fim gata pentru asta în, încă deja în 2020. Deci, pentru a fi gata atunci, în domeniul acesta energiei și a climei, e clar că va fi pentru prima dată când planul va fi integrat și se va baza pe strategii care vor fi fost dezvoltate și desfășurate în ultimii ani. Deci, vreau să precizez acest aspect și anume că nu începem de la zero. Mulțumim foarte mult reprezentanțelor Comisiei Europene. Și acum vom da la final încă o dată cuvântul raportorului nostru în ceea ce privește guvernanța. Vă rog, dacă doriți să mai adăugați ceva. Domnul Petersen, uh, mă iertați, intervin în numele colegei noastre, Carolina, care nu putea fi de față astăzi și aș vrea să adaug câteva uh, um, cuvinte în numele uh, grupului nostru ALDE. Mulțumim Comisiei pentru această propunere care pentru prima dată cere statelor membre să adopte planuri integrate în materie de climă și de energie. Noi credem că noul sistem de guvernanță ne va permite să avem o mai bună aplicare a politicilor energetice și o mai bună cooperare. Uh, salutăm faptul că Acum, aceste planuri uh, trebuie pregătite și pregătite în mod uh, obligatoriu, în așa fel încât să putem să avem comparabilitate între ele. Apoi, din punct de vedere al uh, investitorilor, e clar că e nevoie de o perspectivă pe termen lung și suntem de părere că statele membre ar trebui să se gândească în momentul momentul în care redactează aceste planuri să se gândească și la oportunitățile de creștere și ocupare și să se gândească la metode și instrumente specifice de finanțare care să fie puse la dispoziția lor. E ceva crucial. Uh, acest proces de guvernanță va fi o bază importantă, o temelie importantă pentru a atinge obiectivele globale ale Uniunii Europene și introducerea unor benchmark-uri și a unor standarde în materie de eficiență energetică pentru a vedea exact care sunt progresele înregistrate de fiecare stat membru comparativ cu țintele globale europene. Iată, de asemenea, un element important. Și în final, evident, o participare a factorilor interesați este de asemenea un element deosebit de uh, pozitiv. Vrem să ne asigurăm că aceste planuri naționale nu sunt făcute doar de tehnocrați, ci participă și municipalitățile, participă și cetățenii și regiunile și um, uh, se ține seama de punctul lor de vedere. Deci, cu aceste observații așteptăm cu nerăbdare în continuare următoarele discuții și o colaborare viitoare. Mulțumesc! Bun, e E prima noastră discuție la Comisia ITRE pe acest pachet. Evident, începem cu guvernanța, dar în a, înainte de a trece la ultimele observații și rezumat de către domnul raportor, aș vrea să știu dacă cineva mai dorește să adauge ceva. Bun, e o primă dezbatere. Și avem uh, alături de noi uh, șapte raportori, deci o șansă extraordinară. Văd că nu mai dorește nimeni, atunci dau din nou cuvântul domnului raportor Claude Turmes. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Porumbașev în ceea ce privește talciocul și covarele din talcioc din Istanbul. Comparația aceea. Pentru că, da, de multe ori ai putea să ai impresia că țintele, așa cum au fost ele fixate, le-a tot târguit, așa, ca la talcioc. Dar uh, îmi pare rău, dar în decembrie 2015 la Paris aveam deja anumite obligații internaționale asumate, 1,5 grade. Și asta nu până în 2020, ci până în 2050 trebuie să ajungem la zero. Și nu putem să mai, uh, mai tot dăm înapoi. Nu mai e nimic de negociat. Uh, nu avem de ales. Trebuie să, să, să îndeplinim uh, Uh, acest lucru, pentru că altfel sistemul e razna și vă avertizez toți cei care nu sunteți chiar așa de încântați de migrație. Asta, ceea ce se întâmplă astăzi e, e așa, floare la ureche, e doar antrenamentul pentru ce va urma, așa că vă rog să fiți ambițioși, vă spun asta. Ce vă propun? Vă propun bugete pe carbon, care e singurul mod pentru a avea o discuție bazată pe date științifice pentru a ști exact cum fixăm țintele pe 2030. Bun, acum vrem să avem, uh, uh, am, am, uh, suntem în urmă, țintele nu le mai putem uh, uh îndeplini. Uh, ce, cele pe care le-am fixat până în 2050, să mergem înapoi până în 2030, în așa fel încât să facem o evaluare realistă și să știm exact ceea ce e real și ce nu. Uh, Apoi, consumatorul, evident, e important, dar eu cred că consumatorul este de asemenea și un cetățean conștient și uh, lui pasă de planeta asta, așa că dacă nu facem efortul următoarele 10 ani, uh, nu vom mai avea nicio șansă de viitor. Și vestea bună este că am mai făcut greșeli în Bulgaria, în Spania. Spania E singura țară în care costă 400 de euro pe uh, megawatt uh, pe oră. Uh, s-a creat astfel o impresie eronată, proastă și am avut licitații în Franța săptămâna trecută pentru uh, 55, în Danemarca 55 de euro. Deci energiile regenerabile au fost foarte scumpe. Au fost scumpe, dar acum sunt ieftine. Sunt ieftine. Și toți cei care uh, fac o pledoarie pentru noile tehnologii, vreau să vă spun că acum energia nucleară e de două ori și jumătate mai, mai scumpă decât uh, uh, alte energii uh, în momentul în care facem comparație. Și mai am un minut ca să termin, domnule președinte. Și mesajul meu către comisie este următorul. Din partea comisiei, acum avem nevoie de acțiuni proiectele de energie regenerabile trebuie să facă, să fie realitate acum. Ce propune Comisia pentru buget, pentru după, perioada de după 2020? Avem rapoarte bune, domnul Monti are idei foarte bune în ceea ce privește propriile noastre resurse și trebuie să facem legătura între toate aceste rapoarte. Și acum să mai vorbim și despre tranziție. Avem nevoie de o soluție în, uh, în uh, aceste regiuni care până în prezent au, de, au depins foarte mult de cărbune. Există sărăcie energetică, dar sărăcia e sărăcie. Trebuie să o vedem într-un context mai global, uh, în contextul austerității. Vestea bună este că prin acest pachet de energie vom mai putea crea locuri noi de muncă în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la calendar. Prezentarea proiectului de raport 21-22 iunie 2017. Termenul limită pentru a depune amendamente 27 iunie deci, vedeți, timpul nu e chiar, uh, timpul ne presează un pic și vom uh, dezbate amendamentele pe 4 septembrie. Aceasta este agenda. În principiu votăm în IT, la ITRE în octombrie, în data de 11-12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este de asemenea pachetul de energie curată și este un raport intitulat Eficiența energetică. Raportorul nostru este domnul Adam Gherec. Cred că prezentarea va fi aceeași, pentru că este o a doua chestiune deosebit de importantă în întregul nostru pachet de energie curată. Știm că eficiența energetică reprezintă de asemenea cel de-al treilea pilon al uh, Uniunii Energetice. Eficiența energetică este cel de-al treilea pilon, deci un punct deosebit de important. Așa că vă rog, stimate coleg Gerec, dacă puteți începe prezentarea. <clears throat> Szanowni koledzy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, prin această propunere de modificare a directivei din 2012, Comisia a plecat de la premise greșită pentru că a plecat de la premisa că trebuie să economisim uh, energie electrică și, să nu, și nu de la premisa eficientizării uh, energiei electrice. Economisirile de pe piață, uh, economiile de pe piață nu sunt favorizate întotdeauna de eficiență sporită. Există diferite tipuri de energie primară de la, din resurse naturale, din uh, Uh, surse regenerabile, și din uh, surse, surse fosile. Energia primară trebuie să fie considerată energia acumulată, care ne permite să folosim sursa respectivă. Nu doar uh, din cărbune, nu se obține doar o energie primară, trebuie să țină cont și de efortul necesar, energia investită pentru a obține energie din cărbune. Apoi, energia nucleară. Este foarte scump să obții energie nucleară. Și apoi, energia primară este transformată în energia uh, finală care, este, care ajunge la clienți, la consumatori. Deci care ar trebui să fie scopul acestei uh, directive? Din punctul meu de vedere, obiectivul acestei directive trebuie să fie următorul. Reducerea la un minim posibil a uh, energiei primare din surse fosile, ținând seama de limitările naturale. Trebuie să plecăm de la o analizare a întregii, în, în, întregului ciclu de viață al energiei. Directiva, prin textul său, nu este foarte precisă, pentru că oferă o alegere între energia primară și energia finală, deci, definițiile uh, sunt greșite, pentru că reducerea energiei uh, primare nu înseamnă că uh, um, reducerea consumului de energie finală nu înseamnă reducerea uh, surselor fosile pentru obținerea uh, energiei și acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Reducerea energiei uh, convenționale. Aceasta trebuie să fie calculată în calitate de energie primară plecând de la uh, fosilii, uh, de la energia, de la sursele fosile. Și trebuie să facem această diferență între energia primară, energia finală, energia de, uh, de rezervă care se poate fi folosită atunci când nu bate vântul sau nu strălucește soarele, de exemplu. Comisia se referă prin propunerea sa la etapa finală, la piața, la piața de comercializare a energiei. Deci, și astfel pune accentul pe economisirea energiei de către consumatori, de reducerea consumului, care este consum care este definit clar și influențează produsul intern brut, de exemplu prin aceste reduceri s-ar putea să fie limitat PIB-ul să ducă la sporirea a sărăciei. Putem să uh, facem o împărțire în trei, uh, trei grupuri, 3.000 de kW pe, de oră pe an, consum de 3.000 de kWh pe an, uh, uh, între 3000 și 7, 7000 de kWh pe cap de locuitor și peste 7000 de kWh pe cap de locuitor. Și prin sporirea uh, consumului energetic crește și uh, produsul intern brut. Deci putem să plecăm de la limitarea, de la o mai bună eficientizare energetică doar axându-ne pe uh, etapa finală a consumului, există anumite propuneri care spun că ar trebui să ajungem la o reducere cu 40% până în 2030, plecând de la un an de referință. Deci se pune o întrebare foarte, foarte clară. Noua directivă, cum ar trebui să fie corelată cu noua directivă ETS, care guvernează prețurile certificatelor de emisii. Directiva privind ETS va îmbunătăți, de exemplu, eficiența energiei primare? Este cel mai important lucru până la urmă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru mm, definițiile la care ați recurs privind energia primară. Și acum aș dori să începem dezbaterea. Domnul Piper are cuvântul primul în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit uh, de la colegul Turmes că a venit uh, imediat sfârșitul lumii și aș dori să vă aduc aminte că în foarte multe domenii Uniunea Europeană are un, are, este o campioană globală. Suntem un model din punctul de vedere al uh, decarbonizării. Suntem atât de avansați încât în ceea ce privește directiva de eficientizare, deja ne-am atins obiectivele stabilite din 2014 ceea ce înseamnă că obiectivele obligatorii pe care ni le-am stabilit deja de câteva decenii nu mai sunt foarte ușor de stabilit, pentru că nu știm ce ne va duce viitorul, ce va însemna care va fi impactul mobilității uh, electrice și care vor fi crizele cu care ne vom confrunta pe viitor, pe de altă parte. Deci, grupul meu politic susține un obiectiv, de exemplu, de uh, 30%, însă acest uh, obiectiv uh, trebuie să aibă o valoare orientativă și să poată fi ajustat în, în fiecare an. Apoi, uh, angajamentul de 1,5% anual pentru toate statele membre um, ar trebui să fie revizuit și să fie uh, prevăzută o clauză de expirare. Apoi, în articolul 7, la articolul 7 considerăm că trebuie să fim mai uh, flexibili posibilitățile de a lua în calcul măsurile alternative nu sunt suficient de multe și în ceea ce privește investițiile deja făcute, nici aici, nici acestea nu se reflectă suficient de bine în text și mă opresc aici, pentru că lucrurile de această dată nu sunt atât de complicate și sper că vom reuși să ne concentrăm asupra celor trei articole propuse de comisie și că nu Uh, nu vom redeschide toate articolele crezând că noi ne pricepem mai bine și astfel uh, creând un haos uh, complet. Oricum, va fi suficient de interesantă dezbaterea dacă vedem care a fost propunerea stângii de 40%. Din nou va trebui să intervenim într-un sistem care este un sistem de piață până la urmă prin scoaterea altor altor uh, certificate. Deci, oricum, cred că ne așteaptă o dezbatere foarte interesantă pe acest subiect și aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom purta cu raportorul și cu raportorul, raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fan Bosuit. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucură faptul că sunt raportoare din umbră pe acest raport privind eficiența energetică Mă bucură de asemenea faptul că și Comisia Europeană a înțeles importanța eficienței, ener- uh, eficienței energetică care uh, trebuie să devină baza Uniunii Energetice. Am câteva comentarii. Obiectivul, de 30% stabilit și aș dori să știu cum vor fi cum va fi defalcat acest uh, procent de 30% pe statele membre. Comisia Europeană se referă la apariția a 400.000 de noi locuri de muncă și aș dori să știu unde vor fi uh, generate aceste locuri de muncă. Pentru mine este uh, important un obiectiv, obiectivul stabilit pentru regiunea mea, Flandra, am avea nevoie de clarificări suplimentare privind consecințele finale pentru statele membre, înainte să putem stabili un obiectiv uh, final. Cred că în, până atunci ar trebui să respectăm obiectivul de 27% stabilit de Consiliul în anul 2014. Cred că am ratat o ocazie. Măsurile din, uh, din trecut nu pot fi Luată în calcul și se cere o uh, eforturi suplimentare de 1,5% în fiecare an. Mi se pare o ambiție prea mare, nu știu cine ar trebui să plătească pentru toate aceste uh, măsuri. Și ultimul punct. Comisia poate dispune, poate a publicat mai multe informații în acest sens, însă măsurile prevăzute pentru eficiență, eficiență energetică înseamnă uh, o raportare disproporționată, deci o birocrație suplimentară și uh, statele membre ar trebui să știe care sunt uh, măsurile rezonabilă și care nu. Uh, și aici există o legătură uh, foarte puternică cu raportul privind uh, guvernanța. Și nu mi se pare o idee foarte bună să obligăm deja de pe acum statele membre și mă apropiu de sfârșitul intervenției mele să prezintă primul plan Uh, până la, în anul 2018, pentru că încă discutăm despre aceste obiective, deci eu nu știu cum vor fi statele membre uh, să prezinte aceste planuri deja în anul 2018. Însă aștept și eu cu nerăbdare uh, colaborarea cu raportorii din umbră. Domnul președinte, înțeleg că este dificil să aveți intervenții cât mai succinte, însă v-aș ruga să respectați timpul. Domnul Turmes în uh, numele verzilor, înlocuindu-l pe domnul Iavor. Toți cei care doresc să distrugă certitudinea investitorilor, uh, introducând o clauză de uh, expirare în 2030, aș dori să le spun următoarele. Prin ultima directivă privind eficacitatea de care m-am ocupat și eu. Am creat piețe pentru eficiența energetică și cel mai rău lucru pe care poți să-i faci unui investitor să este să-i spui că există o piață care va dispărea după uh, 10 ani. Deci nimeni nu, adică toată lumea are certitudinea că piața va dispărea. Și acesta este motivul pentru care Comisia nu a propus o asemenea clauză de caducitate. Pentru că dacă ne dorim uh, investitori pe această piață a eficienței energetică, trebuie să renunțăm la asemenea clauze de caducitate. Și mă adresez domnului uh, Piper și pot să vorbesc și în limba germană. Dacă este să examinăm planul de acțiune climatică decis de uh, toți, de Bundestagul german și dacă examinezi acest plan, vei vedea că și după 2000 uh, și după 2030 o să avem nevoie de uh, multă eficiență uh, energetică. Am discutat cu un uh, reprezentant al Agenției, Agenției Internaționale Energetice de curând și toți cei care pun accentul Uh, pe eficiența energetică. Știu că și după 2030 trebuie să continuăm cu aceste măsuri. Ieri am discutat cu reprezentanții guvernului francez și ce au făcut francezii și-au stabilit un uh, obiectiv de eficiență pentru 2050, deci mult dincolo uh, de anul 2030. Deci pentru că dacă nu, nu mai are rost să discutăm despre eficiență în prim plan, să, nu mai are rost să discutăm despre uh, Uh, protecția mediului, uh, mediului conjurător. Fără eficiență nu este nimic uh, posibil și nu ar trebui ca acum să ne liniștim, să aducem neliniște pe piețele pe care ne-am chinuit atât de mult să le creăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Benito Ziluaga, numele GUE. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La ce ne mai servește să fim campioni dacă rezultatele noastre sunt insuficiente pentru a evita catastrofa climatică? Și observăm că în ultima vreme uh, cel care contestă uh, această situație este Donald Trump. Acum, noi vrem să relansăm economia cu ideea de a crea locuri de muncă și de a avea eficiență energetică cu beneficii cu tot, în urma energiilor regenerabile și deci că asta ne va aduce beneficii sociale. Deci noi ar trebui să vă votăm și să pariem pe recomandarea Parlamentului și anume să avem un obiectiv uh, de 40% până în 2030 dorința fiind să avem beneficii sporite, care vor fi și mai mari dacă avem o țintă și mai ambițioasă. Ne bazăm pe studiile de impact făcute de Comisia Europeană, dar uh, cred că ar trebui să avem o definiție mai amplă a ceea ce înseamnă exact beneficiile și să nu ne concentrăm doar pe costuri, ar, un obiectiv de 40% în loc de 30% ar fi, spre exemplu, o reducere a importurilor de gaz de la do, până la 29%, 4,4 milioane de locuri de muncă în plus, o îmbunătățire substanțială a calității aerului. Așa că trebuie să considerăm eficiența energetică drept o șansă pentru a schimba modelul nostru și pentru a ne menține obiectivele pe termen lung. Și pentru ca acest obiectiv să fie realizat, e clar că trebuie să aibă un caracter obligatoriu, atât la nivel european cât și la nivel național. Și noi sperăm că acest lucru va fi integrat în uh, directiva referitor la guvernanță. Și ca un ultim aspect, referitor la articolul 7, care ar fi poate unul din articolele cele mai importante în această dezbatere, e bine, există o mare diferență între flexibilități și reduceri sau derogări din punct de vedere legal. Și având în vedere această directivă, trebuie să eliminăm, eliminăm toate aceste posibilități de a uh, scăpa de obligativitatea uh, uh țintelor pe care le fixează directiva. Și pentru că aceste ușițe de scăpare, spre exemplu prin sectorul de transporturi, compensările cu sistemul ETS pe care le va face, uh, se va face pe piață, cei care lucrează la această agendă de lucru și care uh, ar trebui să fie conștienți de țintele pe care noi le-am fixat în materie de încălzire climatică. Domnul Tamburano. Varie volte Mulțumesc. Domnule președinte, deseori aici în Parlament spunem că energia, uh, eficiența energetică este un obiectiv central pentru noi. Este un element important din punct de vedere al geopoliticii pentru independența Uniunii Europene de combustibilii fosili și poate să uh, Uh, și are legături cu provocări uh, de mediu, climatice, economice, legate de ocupare și așa mai departe. Dar această politică creează oportunități transversale și ar fi irresponsabil din partea noastră să pierdem acest tren fără să stabilim obiective ambițioase. Repetim, repetăm că dorim un obiectiv de 40%, cu uh, de, de, declinat apoi pe obiective naționale. Uh, nu mi se pare o idee bună să permitem statelor membre să exclude energie din transporturi din calculul final, în funcție de care se calculează obiectivul de economie de energie de 1,5% pe an. Și, pe de altă parte, aceleași state au posibilitatea să ia în calcul economiile în urma unor măsuri tot din transporturi. Să nu uităm că reprezintă aproape 30% din consumul final de energie. Nu mi se pare o abordare foarte rațională. Pe lângă aceasta, semnalez faptul că este esențial să se colecteze punctul E de la articolul 7.2. E vorba de posibilitatea de a exclude din calcul energia generată ă, de clădiri pentru uz propriu în, urmul, în urma unor măsuri politice de promovare a instalațiilor de, tehnologii regener, de energie regenerabile. După părerea mea, acest mecanism este pervers. În loc să se dea Uh, prioritate eficienței energetice în primul rând, Energy Efficiency First, se concentrează uh, pe o energie regenerabilă folosită în mod ineficace. Deci e vorba de uh, uh, clădiri ineficiente din punctul de vedere al energiei, cu panouri solare care produc energie care apoi uh, este folosită în mod ineficient. Um, apoi, dubla contabilizare în anumite țări, cum ar fi țara mea, fac în așa fel încât anumite măsuri de promovare a energiilor regenerabile să fie considerate și măsuri de eficiență energetică în același timp. În fine, la articolul 10 bis, trebuie să definească mai bine regulile privind accesul protecția și portabilitatea datelor de, privind consumul utilizatorilor, chiar și neagregate, considerate de o valoare economică deosebită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Îl înlocuiește pe domnul Cioca de la NF. Da, domnule președinte, veți spune că mă repet, dar aș dori totuși să vă spun cum se poate face o politică voluntaristă. Haideți să presupunem că um, un stat membru dorește să facă 23% economii de energie din uh, cei 4% din PIB pe care îi plătește pentru energie, ceea ce reprezintă cam 1% din PIB. Deci 1% din PIB pentru deci pentru a economisi 1% din PIB ar trebui să investească uh, cu uh, o rambursare a investiției pe 10 ani, 10% din PIB, adică la nivelul Uniunii Europene, a zonei euro, care reprezintă 10.000 de miliarde, ar fi nevoie să se investească pentru cam 1.000 de miliarde. Iată ce înseamnă o politică voluntaristă o politică mm, prin care definim mijloace financiare în slujba unui uh, obiectiv ambițios. Dacă nu, dăm, ne oprim la vorbe, fără fapte, pentru că numim obiectiv o politică normală, pentru că, de fapt, obiective reale nu avem fără mijloace financiare noi. Avem Banca Centrală, care a cumpărat cu 1400 de miliarde într-un an ă, datoria publică a unor state membre. De ce să cumpere obligațiuni în valoare de 1400 de miliarde și să nu investească 1000 de miliarde în economia reală? Acest obiectiv putem să-l atungem. Ne-ar permite să ne transformăm economia, ar crea 3 milioane de locuri de muncă suplimentare și ar permite reconcilierea Europei cu ambițiile de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Vă mulțumesc! Mai avem doi raportori pe lista noastră, domnul Blanco Lopez, responsabil pentru energia, energiile regenerabile, în primul rând. Președinte, de nou vuelvo a intervenir. Mulțumesc, domnule președinte. Intervin din nou. Energia cea mai ieftină, cea mai curată și cea mai sigură e energia pe care nu o folosim, uh, se spune în propunerea de reformă prezentată de comisie și să se măsoare intensitatea energetică. Dar pentru asta trebuie să avem nevoie de mai puțină energie pentru a produce aceeași bogăție. Și asta a reprezentat beneficii în materie de securitate, de independență energetică, am îmbunătățit competitivitatea, am reduce uh, dependența. Și mare parte din uh, aceste energii pot fi rentabile din punct de vedere economică și ne vor permite să luptăm împotriva sărăciei energie, energetice, așa cum s-a cerut adineauri dar există în continuare bariere care ne împiedică să dezvoltăm aceste noi energii și e nevoie de politici reale pentru a le promova și în acest sens eu consider, și au mai spus și alți colegi, că obiectivul de 30% mm, e prea puțin realist și prea puțin ambițios. Mai mult decât atât, trebuie să ținem seama de faptul că Parlamentul nostru a cerut deja un obiectiv obligatoriu de 40% în contextul acordului de la obținut la Paris. O ambiție mai mare în ceea ce privește obiectivele de eficiență energetică ne vor permite să atingem o cotă mai mare de economii Uh, energetice prin uh, intermediul energiilor regenerabile. Și, așa cum am mai spus, referitor la propunerea de guvernanță, vă propun și aici, propun colegului nostru raportor, să ne unim eforturile pentru a putea să impulsionăm în mod real decarbonizarea economiilor noastre. Mulțumesc! And another reporter. Mulțumesc! Da, acum cuvântul domnului Zanonato, uh, responsabil pentru pregătirea de risc. Chiar tu. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar pentru toată lumea și, de altfel, uh, raportorul uh, care a luat cuvântul înaintea mea a amintit acest lucru, că eficiența energetică și economiile de energie sunt esențiale pentru protecția mediului, pentru a asigura competitivitatea industrială, pentru a crea locuri de muncă, pentru a asigura siguranța aprovizionării cu energie și pentru a face față fenomenului sărăciei energetice. Deci, acest subiect trebuie să fie unul fundamental pentru noi și consider și eu că obiectivul de 30% nu este suficient de ambițios. Consider că obiectivul rezonabil ar fi unul de 40%. Dacă aproximativ 50 de milioane de oameni în Europa sunt considerate vulnerabile din punctul de vedere al energiei, mai ales în Europa centrală și de est, și uh, această cifră ar putea chiar să crească. De aceea trebuie să se cere acest angajament semnificativ statelor membre în articolul 7 pentru a permite reducerea consumului de energie. La, privind propunerea Comisiei, anumite lucruri nu mă conving. De exemplu, trebuie să abordeze conceptul sărăciei energetice, care trebuie mai bine definit și, în același timp, trebuie să definească acțiunile care trebuie incluse în planurile naționale în domeniul energiei pentru a atinge acest obiectiv. De exemplu, Există obstacole în care investițiilor în, în eficiență energetică care trebuie îndepărtate și fondurile la, care, pe care le au state la dispoziție pentru aceste pro, uh, proiecte trebuie să crească. Mulțumesc. Colic Domnul Nica președinte. În privința eficienței energetice vreau să mai repet ce am spus și mai devreme. Este important să înțelegem că astăzi pierderile de la producător până la consumatorul final sunt, depinde, între 15 până la 30% în funcție de țară. Ce este important aici? Această pierdere o plătește fiecare în factura lui, fără ca să beneficieze de absolut nimic. O să spună cineva, zice, bun, sunt pierderi tehnologice, cum vreți să le reduceți? Păi dacă ar fi așa, ar fi egale, că peste tot, în fiecare țară din uh, Uniunea Europeană. Ori lucrurile arată că și aici diferențele sunt de la simplu la triplu. Deci, ca să simplific, o reducere a acestor pierderi la producători, dar în special în domeniul transportului și distribuției, incluzând aici și stațiile de transformare, între joasă și medie tensiune, medie și înaltă tensiune, ar face ca să avem o economie care ar duce la atingerea obiectivului nostru principal, care este care? Să consumăm mai puține materii prime în producerea energiei și acest lucru s-ar putea realiza foarte ușor pentru că aici există această posibilitate. Vă dau exemplu României. E cu transformatoare vechi de 60 de ani. Ce eficiență au aceste transformatoare? Cu rețele care au fost unele dintre ele neîntreținute sau unele dintre ele prost făcute, cum e cazul Germaniei, care nu a investit în rețele de înaltă tensiune, care sunt cele mai eficiente și au mers pe rețele intermediare. Deci sunt multe lucruri care trebuie făcute aici și vreau să dau un ultim exemplu cum poate fi uh, atins uh, obiectivul de, atins obiectivul de eficiență energetică. În cealaltă directivă uh, cu o piață energetică să dăm posibilitatea fiecărui om să-și pună pe casă panouri solare și să introducem net metering-ul pentru că este cea mai eficientă cale de a avea o eficiență de 100%. El își consumă energia când este soare afară, când nu are nevoie de energie, o injectează înapoi în rețea și cetățeanul câștigă, și noi câștigăm și avem parte de o creștere a eficienței extraordinară. Nu mă aștept să am nici la această întrebare un răspuns din partea Comisiei, cum n-am avut nici la cealaltă când am spus aveți vreun comentariu, stimată Comisie, de ce prețurile la panoul solar este de la 1 la 9 în Uniunea okay. Europeană? Când tu știți foarte bine că și prețul de 1 și o de ori mai mare este acoperit și de subvenții și de priority dispatch le mulțumesc, nu au avut niciun răspuns, probabil nu o să fie niciun răspuns nici la această Thank you very much, Mr. Martin. Domnul Martin, mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez aici comisiei, dar mă adresez și tuturor colegilor. Ceea ce lipsește în programul comisiei uh, este coerența coerență, pentru că atunci când vorbim despre eficiență energetică, amintesc tuturor celor care sunt obsedați de costuri că factura energetică Europei este de 400 de miliarde pe an, dintre care 40% doar pentru încălzirea clădirilor. Deci este un cost mare pentru colectivități, pentru competitivitatea întreprinderilor, care nu investesc sau investesc foarte puțin. O lipsă clară de investiții în ultimii 10 ani. Vorbiți despre coerență pentru că mă bucur că unii își aduc aminte că totuși am ajuns la un acord la Paris, la COP21, dar uh, mă adresez Comisiei pentru că uh, nu a fost la nivelul ambițiilor pe care le-am fixat propunerea sa legislativă privind sistemul ETS. Și amintesc că calea gratuității emisiilor de dioxid de carbon nu incită la investiții, din potrivă. Și uh, Aș adăuga că Agenția Națională a Energiei spune că pentru a atinge obiectivele, costul dioxidului de carbon ar trebui să fie de 190 de dolari pe tonă și suntem foarte departe de un astfel de cost și să facem în așa fel încât să scadă intensivitatea ener, um, ener, industria cu consum ridicat de energie cu 2,5% pe an până în 2050. Deci cer mai multă coerență între diferitele um, proiecte legislative. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Griffin. Uh, thank you, Chair. A colleague said... Vă mulțumesc, domnule președinte. S-a spus că suntem campion campioni din punctul de vedere al combaterii uh, schimbărilor climatice, însă trebuie să ne păstrăm acest rol de lider. Să, să lucrăm acum la instituirea observatorului privind uh, sărăcia energetică și trebuie să ne asigurăm că vedem care este legătura între toate aceste propuneri legislative din punctul de vedere al eficienței energetică. Aceasta este deosebit de importantă pentru că cei mai sărași cetățeni uh, trăiesc în cele mai proaste condiții în cele mai proaste locuințe și pe acești oameni trebuie să îi, uh, să-i ajutăm. Și băncile au nevoie de perspective pe termen lung, de securitate pentru a putea uh, profita de potențialul existent în acest domeniu. Avem nevoie de un obiectiv obligatoriu de 40%, pentru că, de exemplu, prin uh, Uh, prin obiectivul de 27%, facem economisiri de 285 de milioane de euro cu 40% de mai mult de 400 de milioane de euro. Putem uh, renova mai mult, uh, alte 3 milioane de case și mai multe milioane de oameni pot fi ajutați să iasă din situația sărăciei energetice, deci trebuie să fim, trebuie să fim ambițioși, să ajutăm pe oameni. Domnul Roy doream să fac o completare. Dacă stabilim de fiecare dată obiective mai ambițioase, se pune întrebarea dacă toate statele membre vor reuși să le respecte și cine va plăti pentru atingerea acestor obiective. Și stabilirea unor obiective care nu pot fi atinse nu cred că este un lucru, o idee foarte bună. În ceea ce privește sărăcia uh, um, energetică, prin uh, aceste măsuri de izolare termică, uh, aceste măsuri de izolare termică scumpesc prețul locuințelor și atunci chiriile sunt uh, tot mai mari și atunci aceste, aceste locuințe uh, oamenii sărași nu-și mai pot permite să plătească chiriile pentru aceste uh, locuințe. Și mă întreb dacă nu cumva uh, îi afectăm tocmai pe cei uh, pe care dorim să-i uh, protejăm. Bogații își pot permite, într-adevăr, să plătească o chirie într-o casă bine izolată. Și ce se întâmplă atunci cu săracii? Mulțumesc, domnul Sean Kelly. Vă mulțumesc. Cred că eficiența energetică, din anumite puncte de vedere, este cel mai ușor de realizat. În primul rând, Trebuie să facem mai mult uh, din punctul de vedere al bunei informări a cetățenilor pe acest subiect, să înțeleagă cum uh, trebuie să devină mai eficienți în propria viață, pentru că fiecare dintre noi putem să facem acest lucru uh, închizând ușile după noi, dând căldura mai încet și din, din punctul de vedere al achiziționării uh, unor uh, aparate electrice uh, trebuie să fie mai uh, bine etichetate etichetată pentru a vedea care este cel mai uh, eficient. Și apoi, în ceea ce privește domeniul clădirilor, aici intervine uh, pregătirea profesională uh, continuă. Există acum noi evoluții, noi tehnologii pe piață și așa mai departe și oamenii trebuie să le cunoască. Uh, pentru că cei care, dacă cei care construiesc clădirile nu sunt bine pregătiți, nu sunt la curent cu ultimele uh, tehnologii, atunci uh, vor vinde uh, clădiri, construcții care nu sunt uh, cele mai eficiente din punct de vedere uh, energetic. Deci și pregătirea profesională poate uh, să aducă o contribuție importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Corumba, ce vă acum cuvântul. Thank you very much. Uh, first... Mulțumesc. Mai întâi doresc să manifest sprijinul față de abordarea domnului Gherec, care se concentrează nu doar pe consum, ci și pe generarea, transmiterea și distribuția energiei pierderile din aceste niveluri sunt mult mai ridicate decât pierderile în momentul consumului. Bineînțeles, nu trebuie să lăsăm deoparte consumul, dar avem mult mai multe probleme în primele trei faze. De aceea doresc să sprijin această abordare. În al doilea rând, pentru a vă da încă un exemplu, este foarte important Ehm, cum ehm, produce electricitatea și ehm, căldura. La Viena, în anii 90, în centrul Vienei, era o termocentrală și s-au gândit dacă să o elimine sau nu. Au păstrat-o pentru că au spus trebuie să ardem deșeurile în momentul în care sunt generate și apoi să furnizăm electricitate și căldură în uh, jurul uh, acestei centrale, nu uh, să o amplasăm la 40 de kilometri de oraș uh, și apoi să transportăm din nou energia. Este un exemplu bun de eficiență energetică de acum 20 de ani pentru a se produce, a se folosi totul foarte aproape de sit, să nu se piardă în timpul tranziției și distribuției. Mulțumesc. De aceea îl sprijin pe domnul Gherec. Mulțumesc, care cuvântul domnul Rubi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eficiența energetică este un subiect deosebit de important, mai ales în transport. Deseori discut, uh, discutăm despre carburanții folosiți în transport, discutăm despre mobilitatea uh, electrică și sursa care uh, permite existența mobilității electrice și cred că este important să impunem acest concept al unui condus uh, continuu pentru că blocajele, ambuteiajele din, uh, din orașe sunt uh, cele care ne generează cele mai mari probleme. Opririle și repornirile repetate în traficul urban reprezintă problemele cele mai mari. Deci, este important ca senzorii uh, să fie astfel uh, creați, astfel încât în orașe să, per, să permitem apariția unor, unor fluxuri de trafic uh, continuu. Și aici mi se pare că există un potențial mare de eficientizare a consumului energetic. Mulțumesc. Da cuvântul uh, director, unui, doamnei uh, director de la DG Energia, de la Comisia Europeană. Thank you very much in particular. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și mai ales mulțumesc domnului raportor Gherec. Aș dori să repet câteva aspecte și să încerc să răspund la anumite întrebări. Întâi, propunem un obiectiv de energie regenerabile obligatoriu de 30% pentru 2030 Um, ceea ce reprezintă un obiectiv mai mare decât cel indicativ de 27%. Acesta este mandatul pe care l-am primit de la Consiliul European. Domnul Gherec a spus că se poate ameliora eficiența um, în furnizarea de energie, dar se poate furniza, um, ameliora mult eficiența și la nivel de cerere. Există o relație pozitivă între eficiența energetică și PIB cred că trebuie să încercăm să facem economii și din energiile regenerabile. Nu sunt infinite, dar sunt posibile. Deci, cred că la nivelul consumului și al producției putem să obținem eficiență energetică și trebuie să facem eforturi în acest sens. În ceea ce privește diferitele criterii și aspectele pe care le-am analizat pentru a atinge obiectivul de 30%, care după noi este uh, Uh, opțiunea cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, spunem că s-ar crea aproximativ 400.000 de noi locuri de muncă. Am fost întrebați în ce sectoare. În primul rând, în construcții în care multe, există multe IMM-uri în întreaga Europa, dar și în industria high-tech. Și am transmis Parlamentului și putem să transmitem din nou cifre pentru fiecare stat membru care nu fac parte din evaluarea de impact publicată, dar am trimis aceste cifre Parlamentului și putem să le transmitem din nou ca să vedeți ce, care este situația în fiecare stat membru. Știm că un obiectiv de 30% vor reduce importurile de gaze cu 12% și ne vor economisi 7 miliarde din facturile de importuri de Uh, combustibili fosili. Deci injectăm astfel 7 miliarde în economie și astfel PIB-ul poate să crească cu 0,4%. În ceea ce privește articolul 7, considerăm că acesta trebuie să ne permită să se continue, uh, să se considue, uh, continue economiile de energie după 2030. În directiva actuală avem o clauză care expira în 2000 20, o cauză de caducitate. Dorim să continuăm, dorim să simplificăm articolul 7, dar așa cum a spus domnul Piper, va exista și o clauză de evaluare. Noi am prevăzut să fie în 2028 această evaluare. S-a pus o întrebare în legătură cu articolul 7, aliniatul 2. Nu va scădea sprijinul pentru eficiența energetică, dar se va păstra valoarea eficienței energetice și se va, acesta se va adăuga la sprijinul pentru energiile regenerabile. Și, în general, aș sublinia și mă bucur că și alți raportori sunt aici uh, pe, pentru directiva pentru energiile regenerabile, dar și altele. Mă doresc să spun că există multe sinergii între uh, între eficiența energetică și energiile, și energiile regenerabile și am încercat să subliniem aceste sinergii în cele două propuneri de texte legislative. Acum, observație în legătură cu sărăcia energetică. Doresc să, să spun că sunt de acord că eficientizarea în domeniul energiei poate să ajute să reducă sărăcia energetică și există exemple de proiecte uh, finanțate din EFSI, din Fondul Social European, pentru uh, clădiri, uh, pentru locuințe sociale cu eficiență energetică mare. Propunem statelor membre să definească la nivel național sărăcie energetică, ca să putem să comparăm mai bine rezultatele în viitor și s-a spus de asemenea că am hotărât deja să creăm un observator privind uh, sărăcia energetică pentru a monitoriza mai bine datele și evoluția sărăciei energetice și, de altfel, pachetul uh, publicat pe, în noiembrie um, a inclus și un raport privind prețul și costul energiei și vedeți aici că în familiile cu venituri mici Um, costul energiei a crescut între 2008 și 2012, deci, din păcate, se confirmă faptul că familiile cu venituri mici plătesc mai mult ca procent din veniturile lor pentru energie decât uh, familiile cu venituri mai mari. Un ultim punct pentru a răspunde domnului Nica. Putem să oferim un răspuns în viitor. Vă mulțumesc pentru dezbatere și sper că vom continua dialogul. Vă mulțumesc. Ați vorbit despre eficiența energetică a clădirilor. Avem uh, regulament separat privind aceasta și domnul Benson este raportor și va face obiectul discuției noastre la ITRE în cadrul aceluiași pachet al energiei curate data viitoare. Avem, uh, deci, eficiența energetică a clădirilor, deci uh, un caz specific. Acum încă uh, vorbim în general despre eficiență și dau din nou cuvântul domnului raportor Gherec pentru observațiile sale finale. Mulțumesc. Am impresia, în urma acestei discuții, că nu ne înțelegem în legătură cu multe aspecte. De exemplu, încă de la început am spus că trebuie să căutăm eficiență energetică acolo unde avem cele mai mari pierderi, mai ales în uh, uh, producția de energie și în tranzit, în transportul energiei. Acolo, acestea sunt principalele domenii în care trebuie să obținem mai multă eficiență energetică. Dacă studiem modul în care se transformă energia primară în electricitate, vedem că um, nivelul de eficiență este de aproximativ 40%, deci se pierde 60% din acea energie. Deci, iată, există mult potențial de mai bine. Același lucru este valabil în domeniul clădirilor. Poate că uh, pierderile nu sunt la fel de mari, eficiența clădirilor este de aproximativ 60-65% în medie, dar putem obține rezultate mai uh, importante mai, și mai rapid. Deci, Iată, am avut această ocazie să discutăm despre aceste subiecte. Trebuie să îmbunătățim uh, textul din 2012, în așa fel încât toate statele membre să poată să se doteze cu o viziune a modului în care își pot ameliora eficiența energetică. Ceea ce nu exclude posibilitățile de economii de până la 40% posibile dacă reușim uh, să uh, creăm tehnologii pentru a îmbunătăți Uh, aceste performanțe. Nu știu dacă știți că eficiența energia nucleară este de 30-35%, dar în termocentrale eficiența este de 45%, în cazul energiei eoliene este de 40-50%, cea mai bună eficiență energetică este cea a hidrocentralelor, de până la 90%. Deci, trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că aici se registrează pierderile. Aici pierdem resurse și de aceea, și acest lucru este dăunător mediului. Deci, doresc să spun raportorilor din umbră că trebuie să extindem um, domeniul vizat de acest text, că ar trebui să modificăm poate și definiția din uh, directiva din 2012 pentru că este greșită din punct de vedere științific. Cred că până acolo trebuie să mergem. Așa văd eu lucrurile. Bineînțeles, îmbunătățirea eficienței energetică, energetice necesită multe investiții și aici sunt de acord cu um, colegul care a vorbit despre fondurile disponibile. Într-adevăr, acestea sunt obiectivele pe care le avem la dispoziție. Președintele, mulțumesc că ați făcut distinția între economiile um, la nivelul consumului final de energie de exemplu, în uh, domeniul clădirilor, pentru care avem o directivă separată, um, dar dumneavoastră vă concentrați pe alte domenii în care se consumă energie, dar subliniat faptul că în transportul, în tranzitul energiei, în transferul de energie, dar sau chiar uh, în uh, extragerea energiei, în producția de energie folosim multă energie, multe resurse și cele trei elemente trebuie analizate împreună și trebuie să facă parte din pachetul general privind eficiența energetică. Situația clădirilor trebuie abordată separat. Avem alt text uh, pentru clădiri, deci oricum uh, ce veți face dumneavoastră va fi un lucru foarte important. Doamna director de la Comisie a încercat să ne dea un răspuns. Uh, dar eu cred că trebuie să mai discutăm, trebuie să mai analizăm lucrurile, să vedem în ce măsură putem să avem, avem uh, șansa să uh, ca tehnologia să evolueze, pentru că aici e vorba de industrie, nu e vorba de piața de zi cu zi, depinde, totul depinde de progresul tehnologic. Și acesta este al a cincea parte a acestui pachet enorm privind uh, Uniunea Energiei. E vorba de tehnologii și modul în care companiile din domeniul energiei pot să folosească aceste noi tehnologii. Suntem doar la început de drum. Dorim să ținem cont de toate elementele pertinente și știm că eficiența energetică nu înseamnă doar economiile în momentul consumării energiei, ci Uh, economii de energie în toate stadiile producerii și procesării energiei. Vom uh, avea o, o nouă discuție în curând la care invit toți raportorii. Acum încheiem discuția privind eficiența energetică, pentru care raportor a fost domnul Gherec. Raportul va fi prezentat pe 21 sau 22 iunie. Termenul pentru amendamente va fi 28 iunie. Vom discuta amendamentele pe 4 septembrie. Termenele sunt similare cu cele pentru guvernanța Uniunii Energetice. Și acum trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. După cum vedeți, avem o întârziere de 20 de minute dar e normal să fie așa. Nu se mai aude microfonul din sală. Uh, dear friends. Dragi prieteni, următorul punct de pe ordine de zi este promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. Un alt subiect foarte important, această conectivitate în comunitățile locale. Colegul nostru, Carlos Zorinio, este raportor. Dragi prieteni, v-aș ruga să nu discutați aici în sală. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, am preferat să rămâneți alături de noi, dar dacă vă este imposibil să rămâneți alături de noi, vă rog să ieșiți în liniște. Îmi pare rău să spun lucrurile atât de direct, spune președintele. Bun, haideți să începem. Domnul Zorinio se ocupă de un dosar legislativ foarte important. Este un raport de inițiativă. E vorba de conectivitatea în comunitățile locale. Domnul Zorinio și-a prezentat proiectul de raport pe 27 februarie. Suntem foarte deschiși discutării acestui punct și vă invit, domnule Zorinio, să începeți, să ne spuneți care este situația privind proiectul dumneavoastră de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost 2 martie. Am primit 108 amendamente. Am negociat compromisuri în număr de 13, compromisuri privind filozofia generală a acestei inițiative, 10 compromisuri legate de filozofia generală a acestei inițiative și 3 privind punerea în aplicare. Uh, am avut, a avut loc o primă reuniune a raportorilor din umbră, la care am constatat că există un consens larg în direcția sprijinirii acestui compromis. Grație acestor compromisuri am reușit să rezolvăm anumite probleme pe care doresc să le resubliniez aici. Am înlocuit conceptul neutralității în rețea cu conceptul creșterii adaptate a Open Internet Access, deci a accesului deschis la internet. Am constatat că cei care pot să participe la această inițiativă Wi-Fi for You la nivel local sunt uh, entitățile care pot să beneficieze de acest proiect pilot. Deci nu e vorba de spații, ci de entități care vor alege apoi locul unde vor folosi voucherele pe care le vor primi. Am definit de asemenea importanța libertății stabilirii prețurilor uh, și anumite elemente tehnice, cum ar fi viteza și volumul. Am stabilit că fondurile pentru uh, finanțarea acestor proiecte pilot trebuie să fie fonduri suplimentare, deci avem pachetul comisiei cu uh, fond care pot fi completat de fonduri de la nivel național. Am consolidat și conceptul echilibrului geografic, promovând incluziunea și am insistat de altfel ca fiecare stat membru în programul său de lucru să aibă posibilitatea să aleagă anumite opțiuni posibile în acest cadru. Am consolidat uh, și elementele legate de lupta împotriva excluziunii digitale am insistat asupra faptului că nu trebuie să existe obstacole de ordin lingvistic în calea persoanelor care doresc să aibă acces la aceste programe și am spus de asemenea că aceste conexiuni în cadrul inițiativei trebuie să funcționeze cel puțin trei ani, sperând că astfel se vor multiplica instalațiile, ele vor deveni astfel perene. Nu am uh, decis pentru o anumită tehnologie, nu ne-am, ne-am pronunțat uh, pe tipul de tehnologie care trebuie să fie ales, ci ne-am concentrat pe accesul la tehnologie, echilibru la nivel geografic și la tipul de experiență. Și cred, uh, pe baza acestor elemente, domnule președinte, că vom putea continua să îmbunătățim textul, uh, uh, că vom respecta calendarul, votul va avea loc pe 31 aprilie. Comisia doresc să repet ceea ce am spus în reuniunile noastre precedente, că este un proiect pilot care are obiectivul de a deveni un punct de referință în dezvoltarea societății europene a gigabyte-ului, deci cu cât mai repede, cu atât mai bine se pune în aplicare acest program și dorim să creăm alături de comisie condițiile pentru ca încă în acest an să primim uh, uh, cereri de um, proiecte de conectare Wi-Fi for You pe teren. Au cuvântul acum raportorul din umbră. Doamna Grostet în numele doamnei Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, nu sunt raportor din numără pentru PPE, însă o înlocuiesc pe colega mea, doamna Sander, care își cere scuze pentru că a fost obligată să plece mai repede. Își uh, și dânsa dorește să mulțumesc raportorului pentru uh, cea bună colaborare și spiritul de compromis cu ocazia negocierilor. PP-ul susține inițiativa aceasta Wi-Fi pentru Europa pentru că este o măsură foarte bună în așa fel încât Europa să fie mai vizibilă, mai concretă. Programul acesta trebuie să uh, fie desfășurat în acele zone în care într-adevăr e nevoie de el și anume zonele rurale. Evident, câteva aspecte în continuare mai trebuie rezolvate, spre exemplu restricțiile. Cum ne putem asigura că internetul va fi în continuare uh, va fi gratuit, va fi deschis tuturor pentru a garanta în același timp și calitatea conectării, să evităm abuzurile tocmai pentru a proteja minorii. O altă, uh, un alt aspect reprezintă uh, echilibrul între repartizarea fondurilor din diferite țări, fără a uita principiul primul sosit, primul servit. Colega mea, doamna Sander, este convinsă că un acord va putea fi găsit rapid, în așa fel încât să lansăm programul acesta cât mai repede cu putință, pentru ca, evident, cetățenii să poată să beneficieze de el. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Și acum doamna Van Bosoit, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-e teamă că mă voi îndepărta de compromisurile așa cum au fost ele stabilite cu ocazia raport- ședinței raportorilor din umbră. Pentru că e un latura un pic populistă. E o sumă de 100 de milioane de euro care a fost prevăzută și am impresia că cetățeanul nu o să fie neapărat convins de valoarea adăugată a Uniunii Europene doar printr-un uh, cadou de tip internet ar fi poate mai util să investim în uh, infrastructuri care să fie în măsură să vină și să ofere internet în regiunile în care acesta nu există. Spre exemplu, programul uh, Conectarea Europei, care și-a demonstrat deja valoarea adăugată și proiecte de infrastructură care să ne permită să evităm toate blocajele. Cu propunerea pe care o discutăm astăzi, nu am impresia deloc că mergem în această direcție. Bun, e vorba de angajamente care au fost asumate de domnul Juncker, însă nu găsim niciun fel de comunicare în acest sens în programul de lucru al Comisiei. Și acest program Wi-Fi pentru Europa e un dosar pe masa de discuție în momentul de față. Știm că există foarte multe posibilități Uh, poate că a existat o analiză de impact, nu știu, însă întrebarea este care este amploarea problemei cu care ne confruntăm și cum anume acest dispozitiv va ajunge să fie în beneficiul cetățenilor. Mie mi-e teamă că va semăna mai degrabă cu o campanie de publicitate și nu mi se pare că utilizăm în mod corect fondurile publice uh, ale contribuabililor europeni. Uh, Apoi, în ceea ce privește regiunile periferice, acolo unde nu există Wi-Fi, Uh, mă întreb, există acces peste tot la internet? Ne putem pune întrebarea care ar fi repercusiunile în materie de acces, acces gratuit la internet. Uh, nu știu dacă e într-adevăr o provocare majoră acest lucru. Sunt uh, alte provocări care ar putea poate să beneficieze mai prioritar de astfel de investiții de uh, sute de mii de euro. Știu că aici se dorește să mergem în uh, sensul unui compromis, însă mie mi-e teamă că mm, vom ajunge la o linie roșie care nu trebuie să fie depășită, pentru că e vorba de banii contribuabililor, așa că eu, din păcate, n-am să fiu în măsură să susțin această propunere în forma sa actuală. Uh, thank you, Mr. Chairman, and uh, uh, thanks to Mr. Domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Așa vreau să mulțumesc și celorlalți colegi, raportori din umbră. Uh, dezbaterile pe această propunere, uh, vreau să vă spun că eu am venit la ele cu oarecare reticență și așa cum a spus și colega Adinaur, trebuie să înțelegem foarte clar că e vorba de un exercițiu pentru a ameliora întregul pachet. Am spus foarte clar că nu pot avea un rol foarte constructiv deocamdată, pentru că trebuie să înțelegem că rezultatul final trebuie să reprezinte un nou elan înspre o adevărată schimbare, o schimbare chiar și de cultură, și uh, o abordare diferită față de societatea digitală, față de Wi-Fi, indiferent de ce regiune vorba rurale sau uh, foarte urbanizate. Am înțeles că nu asta e neapărat și rezultatul atins. Uh, am înțeles că aici e vorba doar de o intervenție o dată, Așa că nu pot să mai accept pe viitor vreo, vreun sprijin pentru vreo prelungire a acestui program. Cu acestea fiind spuse, am înțeles că există totuși câteva puncte asupra cărora raportorii din umbră s-au pus de acord și că s-a găsit un echilibru între, pe de o parte, echilibrul geografic și principiul primul sosit, primul servit. Uh, niciunul dintre ambele aspecte nu poate avea întâietate, ci ai nevoie de o abordare dublă. Și în text, dacă nu mă înșel, în uh, propunerea de compromis 8, se spune că e nevoie de un echilibru între uh, latura geografică și zonele muntoase, rurale, care sunt cele mai defavorizate, în care situația e mai dificilă. Și în acest amendament de compromis uh, ar trebui să subliniem mai, și mai pregnant ultima frază, în așa fel încât să fie și mai clară. Ceea ce mie mi se pare important, de asemenea, este că Uh, e nevoie de o evaluare. Vreau și eu un feedback, un feedback din partea comisiei care să ne asigure că va monitoriza Acum nu știu în detaliu cum anume se va construi acest lucru. Cu siguranță comisia are, nu știu, a, a, a, furnizori uh, certificați, uh, Însă am încredere, am încredere în comisie că la un moment dat vom avea o evaluare, o evaluare nu numai a fondurilor cheltuite pe proiecte concrete, ci și pentru a vedea dacă există acel efect multiplicator. Dacă într-adevăr se obține elanul dorit și dacă, spre exemplu, se lansează un proiect în municipalitatea A, are un efect și asupra municipalității B și C alăturate, pentru că asta va face o diferență enormă în situația de la fața locului și că există un elan care va împinge celelalte municipalități pentru a ajunge din urmă municipalitatea A. Și atunci, da, am putea să spunem, ok, am făcut o treabă bună, dar deocamdată ne mai lipsesc informații din partea comisiei. Acum, n-aș vrea să intru în detalii, pentru că, vă spuneam, aveam reticențe inițial și având în vedere abordarea rezonabilă a domnului Zorinio, uh, cred că da, putem să susținem anumite amendamente de compromis cu o, uh, o, uh, o nuanță, așa cum am precizat adineaur. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Sirichiotes, din partea GUE. Fondul Carlos Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului raportor Zorinio pentru dezbaterea foarte constructivă pe care am avut-o cu ocazia ședinței raportorilor din umbră. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați ținut seama de propunerile făcute de grupul nostru. Eu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să susținem această inițiativă, tocmai pentru ca să existe un internet uh, gratuit și de înalt nivel, de bună calitate, pentru toți cetățenii europeni și suntem de acord cu o serie întreagă de amendamente. Noi am propus să fie asigurat acest acces gratuit la internet în anumite locuri, cum ar fi universitățile sau uh, locuri publice, clădiri publice. Evident, trebuie să vedem și bugetul aferent. Și cred că s-a găsit și un echilibru geografic foarte bun, în așa fel încât acest proiect să fie în beneficiu acelor populații care chiar au nevoie de el. Acum rămâne de văzut la nivel bugetar, care va fi bugetul final ce va fi stabilit. Și de asemenea este foarte important După cum s-a spus, există și principiul primul sosit, primul servit. Sincer, nouă nu ne place această abordare, pentru că nouă ni se pare că trebuie să sprijinim acele state și acele entități locale care au nevoie de acest proiect, deci acele persoane și factori interesați. Apoi, conectarea. Eu cred că este foarte important să fie oferită zonelor muntoase, periferice, insulare și izolate. Și e important ca acestea să fie în beneficiul tuturor cetățenilor, în așa fel încât aceștia să aibă capacitate de conectare cât mai extinsă, să poată profita de avantajele oferite de conectare. Și această conectivitate trebuie să fie și gratuită. Nu poate să, nu, nu va trebui să fie uh, altfel, altfel decât gratuit. Noi am prezentat o serie întreagă de amendamente referitor la această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vorbitorul este rugat să vorbească la microfon. Conjuntamente para matizar aspectos como que las entidades beneficiarias de este... Am vrea să subliniem că există diferite entități care vor fi beneficiare ale acestui program și care vor trebui să uh, se înscrie într-un program pe o durată de trei ani. Cu toate acestea, în aplicarea acestui program, e clar că e nevoie de sinergii și cu alte programe europene și să se pună accentul pe garantarea integrării acelor regiuni care sunt mai puțin dezvoltate sau în perioadă de tranziție, în așa fel încât să putem contribui la coeziune socială și teritorială a Uniunii Europene și să luptăm împotriva acelei fracturi digitale, a propăstiei digitale. Eu cred că, în acest sens, e nevoie de garanții care să fie introduse în așa fel încât să ne asigurăm că există condiții minime de capacitate înaltă sau, dacă nu, măcar o viteză maximă de conectare um, care să fie disponibilă astfel pe piață. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum aș uh, ruga reprezentanții Comisiei Direcției Generale Connect, domnul Albert Dupu. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, salutăm convergența de opinii între marea parte a membrilor acestei comisii și singura îngrijorare a comisiei este cea legată de timp de calendar, așa cum a spus și raportorul. E foarte important din punctul nostru de vedere ca această inițiativă să fie demarată cât mai repede cu putință, așa că salutăm Uh, ca uh, procedurile din Parlament să ne permită această accelerare. Acum, un aspect care până în prezent nu a fost evocat, uh, bugetul. Și cu siguranță, e clar că e un aspect care va solicita toată atenția noastră și va trebui să găsim un acord rapid pe această inițiativă. Apoi, în ceea ce privește celelalte dimensiuni menționate astăzi, faptul că restricțiile impuse în legislație ar trebui să fie de natură pragmatică și să existe un echilibru între diferitele tipuri de teritorii și a principiului primul sosit, primul servit, acest, toate aceste aspecte sunt uh, conciliabile și nu se exclud unul pe altul. De aceea, noi suntem de părere că Așa cum au spus unii deputați, uh, și noi la comisie suntem foarte atenți la acest lucru și încă din faza inițială a programului vom avea o distribuire echitabilă a acestor vouchere din punct de vedere uh, geografic. Și apoi complementaritatea. Fondurile structurale sau eventual alte surse de finanțare și sistemul de evaluare al uh, proiectelor pilot, evident, toate aceste solicitări se aliniază pe obiectivele noastre și să fiți siguri că vom continua să lucrăm în așa fel încât să obținem o gestiune cât mai bună, o transparență cât mai bună, un sistem de raportare cât mai eficient despre impactul pe care noi îl sperăm să fie pozitiv al acestei scheme intitulată Wi-Fi pentru Europa. Mulțumesc. Și acum are cuvântul colegul nostru, raportor, domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Acum, chestiunea bugetară. Evident, va fi unul din punctele cheie ale uh, trilogului și dacă acest punct a fost uh, evocat, evident, Comisia pentru Bugete va trebui să se refere la el. Însă cred că, da, e un aspect asupra căruia va trebui să fim cu toții uniți, să lucrăm în mod uh, foarte cizelat și coerent, pentru că deocamdată avem 95 de milioane prevăzute pentru această inițiativă și cred că am putea să mergem și mai departe în cadrul altor fonduri, cum ar fi fondurile structurale sau fonduri la nivel național. Acum, pe de altă parte, e foarte clar că e vorba de o cale lungă, pentru că noi ne-am angajat să găsim soluții mai bune, tocmai pentru a răspunde problemelor uh, referitoare la ceea ce trebuie să fie restrâns, și mă refer la cele spuse de colega Sanders, Apoi, uh, conectivitatea, așa cum a spus și colegul nostru, am vorbit despre asta. Avem un amendament care merge exact în acest sens Apoi, faptul că nu trebuie ca acest acces să fie cu plată, ci gratuit. Uh, din nou, uh, aceste observații figurează în uh, text și mie mi se pare că am ajuns totuși la un echilibru destul de bun între, pe de o parte, principiul primul sau se primul servit și repartizarea geografică. Pentru că altfel n-am mai avea un calendar care să ne permită să fim coerenți. Și cred că vom reuși să uh, îmbinăm această logică acestui principiu primul sosit, primul servit uh, și să atingem echilibrul necesar. Eu cred că vom ajunge la un rezultat bun, domnule președinte, și pentru a răspunde colegii din partea ECR, după cum s-a spus deja în mod foarte transparent, bun, grupul ECR consideră că Poate ar mai fi fost alte uh, domenii în care am fi putut să utilizăm aceste resurse financiare. Ei bine, alte grupuri politice au un alt uh, punct de vedere. Noi încercăm întotdeauna să utilizăm cât mai bine resursele de care dispunem. Poate că ECR ar fi preferat o altă inițiativă, însă compromisul acolo ar fi fost mai greu de atins. Mulțumesc! Vom vota la I3 pe 24 aprilie 2017 în plen Vom ajunge cu acest text ulterior. Vă mulțumesc, tu, domnule raportor, raportorilor din umbră și vă propun să trecem la punctul 18, un studiu privind evaluarea punerii în aplicare la nivel european a Orizont 2020. E o prezentare oferită de cercetătorii noștri din Parlament. E vorba de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. Da, văd că sunteți deja așezați aici alături de mine. Bun, foarte bine. Directorul Smith va veni peste câteva momente din partea comisiei. Așa că suntem gata să vă ascultăm cu niște prezentări foarte scurte, pentru că, bun, avem și un raport în ceea ce privește implementarea 2020, Orizont 2020. Este exact raportul uh, următor. Este vorba de raportul colegei noastre Soledad Cabezon Ruiz. Așa că va fi foarte interesant să aflăm ce părere aveți despre propria noastră evaluare. Și am înțeles că acesta este subiectul principal al dezbaterilor și al prezentărilor dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Um, Mike Coine. Domnul Mike Coine are cuvânt, cuvântul din partea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă atrag atenția asupra faptului că această evaluare a modului de funcționare a Orizon 2020 face parte din uh, exercițiul de evaluare european publicat de Unitatea de Evaluare Expost al Serviciului de Cercetare a Parlamentului European, EPRS. Eu o să mă refer la cele trei priorități ale programului Orizont 2020 din perspectiva cercetării și a industriei, după care colegul meu se va referi la alte aspecte. Când vine vorba de prioritatea reprezentată de excelență în știință, am ajuns la concluzia că există un sprijin puternic peste tot în Europa pentru acest, acest element specific al programului considerând că, exist, că își aduce o contribuție esențială la excelența în cercetare și la competitivitate în cercetare și inovare. Din punctul Centrul European de Cercetare se bucură de un uh, sprijin important și reprezintă o adevărată poveste de succes. Infrastructura de cercetare se consideră că a contribuit la integrarea infrastructurii cu succes Tehnologiile de viitor și uh, emergente au contribuit și ele de asemenea la rolul de lider al, Unii, al Europei în anumite zone, cum ar fi comunicările cuantice, nanoelectronice, robotică avansată și sisteme complexe și acțiunile uh, Marie Curie au contribuit de asemenea la crearea unor punți uh, în cercetare și inovare. Când vine vorba de leadership-ul uh, industrial, am ajuns la concluzia că industria apreciază în mare măsură o finanțare mai mare pentru acțiunile inovatoare, mai ales prin noile instrumente, cel, uh, cel dedicat, de exemplu, întreprinderilor mici mijlocii și inovării accelerate și, de asemenea, instrumentele la care recurg, uh, recurge industria, cum ar veni, cum ar fi parteneriatele, parteneriatele public-private reducerea finanțării unor uh, dedicate unor cercetări a fost privită cu negativ și am ajuns la concluzia că majoritatea colaborării se bazează pe maturitatea unor uh, niveluri de pregătire tehnică. Aproape 52% din granturi ajung la organizații de afaceri Însă, datorită faptului că acestea au dimensiuni reduse, cei 52% reprezintă doar 27% din contribuțiile uh, totale. În ceea ce privește TIC, gen, uh, abordarea generală este considerată, în general, a fi una uh, satisfăcătoare din punctul de vedere al uh, răspunderii unor mari provo- provocări, cum ar fi volumul mare de date și așa mai departe, internetul lucrurilor. Din punctul de vedere al provocărilor uh, societale, analiza noastră ne-a arătat că există diferențe distincte între diferitele provocări din punctul de vedere al participării uh, companiilor private care funcționează pe, pe profit. În ceea ce privește transportul integrat și verde, 55,3% a participanților vin din uh, sectorul privat, atunci apoi energia și apoi în ceea ce privește mm, sănătate, modificările demografice și bunăstare, 27%, Europa într-o lume în schimbare doar 17,9%. Deci aceste diferențe pot fi explicate prin diferențele inerente între necesitățile de finanțare între aceste domenii diferite, dar și pot fi explicate prin, pot fi explicate prin alegerea diferitelor instrumente care favorizează participarea dintr-un domeniu sau din altul. Însă trebuie să ținem cont și de alte activități în aceste domenii, cum ar fi uh, inițiativa unor medicamente uh, inovatoare. Acestea sunt cele trei priorități. Analizându-le împreună, am uh, ajuns la concluzia că trebuie să ținem cont de câteva aspecte cheie. În primul rând, uh, procesele de evaluare foarte selectivă duc la o concentrare a finanțării pe instituții de cercetare de elită. Uh, ceea ce descurajează o diseminare mai largă a rezultatelor obiectiv, uh, programului 2020. Apoi, modelul linear de inovare care este inerent pentru acest uh, program este un dezavantaj pentru actorii și regiunile uh, care nu au capacități atât de dezvoltate. Au existat foarte multe comentarii privind uh, imigrarea creierelor, un fenomen care afectează multe părți ale Europei și a devenit o provocare gravă pentru multe state europene și, dincolo de toate aceste elemente, dacă Europa dorește să își atingă obiectivul de a avea 3% din PIB uh, investiți în cercetare și dezvoltare, trebuie să găsească alți un milion de cercetă- cercetători particip, cei care, participează, care participă la acțiuni industriale și de cercetare apreciază plus valoarea adusă de parteneriatele multinaționale, însă există percepția că gestionarea unor consorții de mari dimensiuni ar fi prea dificilă. Participanții au salutat simplificarea operată, însă au considerat că pot fi făcute multe lucruri, uh, lucrurile pot fi îmbunătățite mai ales din punctul de vedere al uh, contabilizării costurilor interne, apoi schimbul de experiență în acest program ar putea să sporească participarea industriei, de exemplu, din punctul nostru de vedere, și considerăm de asemenea că programul Orizont 2020 nu se adresează direct startup-urilor foarte dinamice și inovatoare care se bazează pe alte instrumente de finanțare. Sinergiile cu programele naționale și regionale abia au început, deci este foarte dificil să ne exprimăm părerea în legătură cu acesta pentru că nu există prea multe rezultate din acest punct de vedere Însă am observat de asemenea că există anumite aspecte ale fondurilor, ale fondurilor europene de investiții și structurale care nu, se, nu sunt uh, aliniate um, răspunderii unor uh, cuprinzătoare provocări uh, so, uh, societale. Și cred că trebuie să împăcăm și aceste aspecte. Deci, din punctul de vedere al recomandărilor, când vine vorba de o participare prea mare la licita- a licitații, mi se pare că o mai bună organizare a, a, a apelurilor de oferte ar fi utilă. Cred că avem nevoie de o abordare mai largă când vine vorba de provocările legate de societate și este nevoie de o mai bună integrare a, a științelor uh, sociale și umaniste. În ceea ce privește TIC, trebuie să se înregistreze progrese mai mari când vine vorba mai ales de volumele mari de date și uh, finanțarea în profunzime reprezintă în continuare o problemă. Apoi, panelurile de evaluare mai ales uh, pentru marile, altele niveluri de maturitate tehnologică, ar trebui să fie mai bine echilibrate din punctul de vedere al uh, celor care fac parte din ele, uh, interesele sectorului de afaceri putând să fie mai bine reprezentate. Mulțumesc foarte mult. Am văzut care este perspectiva cercetării și industriei și acum o să trecem la dimensiunea economică și de finanțare a Orizont 2020. Mulțumesc foarte mult. După cum am spus, este vorba de o evaluare a programului Orizont 2020 dintr-o perspectivă financiară și economică. Mi s-a cerut să vă țin o prezentare foarte scurtă, sper că voi fi foarte succint, o să vă prezint pe scurt metodologiile, rezultatele și recomandă, recomandările. Din punct de vedere metodologic, am, am, am analizat diferite instrumente, informațiile din uh, Cordis, programele de lucru, de exemplu din Orizont 2020 și analiza noastră se bazează de asemenea și o serie de interviuri, uh, analize a cazurilor și cercetări. Toate analizele noastre se bazează pe fapte demonstrabile. Am primit de asemenea alte informații care se regăsesc în raport, însă dacă am considerat că anumite date nu sunt relevante, acestea nu au fost incluse în concluzii și în recomandări. Rezultatele principale. În primul rând, părțile interesate ne-au spus că au o viziune bună, o percepție bună despre cum funcționează acest program. Nu reiese acest lucru de pe imaginea pe care o vedeți, dar este o remarcă premergătoare prezentării rezultatelor cheie. Unul din obiectivele programului Orizont 2020 este de îmbunătățire a ocupării și a creșterii în Europa. Aceasta a fost și una din întrebările um, cărora ni s-a cerut să oferim un răspuns prin acest uh, studiu. Diferitele părți uh, interesate ne-au spus că este foarte dificil să uh, fie evaluată această măsură, din mai multe motive. Uh, consecințele pot fi resimțite uneori uh, după 10 ani. Impactul preconizat de program poate să se manifeste, de exemplu, uh, sub forma unei in- inovări, deci este foarte dificil să, o, să evaluăm inovarea. S-a spus că există diferiți indicatori metrici, diferiți indicatori care ne permit să uh, Um, evaluăm uh, performanța programului, participarea IMM-ului, diferite tipare care se manifestă, însă am considerat că acesta e un caracter prea generic. Există dificultăți uh, specifice legate de legarea acestui program de alte programe, însă aș dori să trec la punctul 3. Am ajuns la concluzia că diferiții actori au păreri diferite în legătură cu modul în care a fost uh, structurat acest program. Unii au senzația că acest program favorizează anumite industrii în defavoarea altora, alții au opinii diferite dacă acest uh, program ar trebui să se axeze mai mult pe cercetare de bază sau cercetare aplicată. Unele părți interesate au, au menționat faptul că acest program ar trebui să aibă un echilibru diferit între industriile cu un ciclu de viață uh, scurt sau lung, deci, cum putem să răspundem acestor uh, îngrijorări uh, diferite ale părților interesate? Cred că un răspuns foarte clar ar trebui să fie că programul se concentrează pe zonele unde se regăsesc prioritățile strategice. Apoi se pune întrebarea cum au fost uh, formulate, definite prioritățile strategice respective. Obiectivul, obiectivele programului ar fi trebuit să fie definite pornind de la beneficiile publice sau pornind de la beneficiile aduse de aceste programe societății în general. Din punctul nostru de vedere, este un lucru declarat foarte clar în evaluarea de impact care a însoțit Orizont 2020. Uh, Însă părțile interesate ar fi avut um, mai mult, ar fi avut uh, mai mult de beneficiat dacă s-ar fi uh, creat o legătură și cu deficiențele care se manifestă pe piață și soluțiilor pentru depășirea acestora. Dacă s-ar fi pus accentul mai mult pe externalități și pe impactul asupra altor sectoare industriale. Sunt lucruri care ar fi putut să fie clarificate mai bine. Am ascultat părțile interesate, am, am întrebat părțile interesate despre bugetul uh, acestui program și subscrierea, uh, sub, uh, participarea prea mare la anumite probleme a fost considerată de unii a fi o problemă. Însă acest lucru poate fi privit și din, dintr-o perspectivă pozitivă. Oamenii de știință, cercetătorii cunosc acest program, doresc să participă la, la program. Dacă ar fi fost o, o problemă, ar fi fost reprezentată de o participare prea redusă la uh, uh, aceste licitații și Cu toate acestea, o participare prea mare poate avea și o consecințe negative. De exemplu, ni s-a spus că unii din, dintre participanți examinează rata de participare înainte de a-și depune dosarul candidatura la anumite pro- ă, programe, ceea ce ă, poate să aibă un efect de a-i descuraja pe unii ă, să participe la anumite programe. Deci este important ca cercetătorii să perceapă acest program ca fiind corect. Un alt, o altă concluzie la care am ajuns a fost că unii dintre participanți și-au exprimat uh, îngrijorări în legătură cu modalitatea de evaluare a proiectelor. Desigur, aceste percepții pot fi explicate prin uh, faptul că unii cercetători au fost dezamăgiți de faptul că programul lor nu a fost ales, însă este foarte important ca întregul program să se bazeze pe uh, legitimitate, astfel încât criteriile de evaluare să fie bine cunoscute. Lipsa de transparență trebuie să fie uh, re- rezolvată și trebuie să existe și o expertiză în legătură cu modul în care uh, paneliștii au uh, evaluat diferitele proiecte. Au fost exprimate îngrijorări în legătură cu faptul că se tinde, există tendința de a favoriza cercetătorii uh, cu uh, experiență și uh, agențiile care pregătesc uh, apelul de ofertă au un rol foarte important. O altă caracteristică pe care am observat-o este concentrarea fondurilor oferite anumitor uh, părți interesate another one of the things is that there may, there may be two policy object, objectives. Sunt urmărite uneori două obiective în paralel. De exemplu, excelența în știință și includerea largă a societății. Și o să sar peste următorul diapozitiv, o să trec direct la recomandări. În primul rând, definirea problemelor și de ce diferitele obiective sunt urmărite în paralel. Cred că avem nevoie de o mai bună uh, definire, ceea ce s-a făcut uh, și aceasta trebuie să fie transmisă mai bine părților interesante. În același timp, uh, di, uh, mărimea apelurilor de oferte ar trebui să fie regândită plecând de la uh, dovezile existente privind ceea ce nu funcționează. Apoi, ar trebui să existe o monitorizare uh, precisă a rezultatelor pentru a vedea cum au fost uh, depășite deficiențele de pe piață și apoi îmbunătățirea controlului de, de calitate. Procesul de simplificare, pe de altă parte, funcționează bine, însă ar putea să fie emise niște orientări uh, generale astfel, care să fie utile celor care scriu uh, proiectele respective. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș dori să vă spun, dragi colegi, că alături de noi sunt doi cercetători și domnul director uh, Ian Smith și ei ne vor, uh, vor fi prezenți și în momentul în care vom discuta următorul punct de pe ordinea de zi, evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei acesteia. Și nu știu dacă aveți uh, întrebări. Mă gândesc că puteți să le adresați uh, celor trei domni și ulterior. După aceea. Pentru că nu mai avem foarte mult timp. Deci dacă aveți întrebări foarte scurte, nu, nu comentarii, ci uh, dacă aveți întrebări uh, cercetătorilor. Vă rog să, să, să le adresați acum. Doamna Nibler, acum sau când vom discuta raportul? Foarte bine, mai târziu. Deci, haideți să discutăm acest raport de care se ocupă doamna Soledad Cabezon Ruiz. Cunoașteți foarte bine acest subiect, mai ales după aceste intervenții și doamna Cabezon Ruiz, vă dau cuvântul pentru a începe dezbaterea în calitate de raportor. E, bun. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fiu și eu foarte succintă, în așa fel încât să avem o dezbatere ulterior și să pot nota toate comentariile. Mai întâi, um, de la bun început aș dori să spun că propunerea de raport are obiectivul de a menține și de a găsi un echilibru între toate interesele, din toate punctele de vedere, Uh, exprimate de diferitele părți, atât participanții cât și cei care fac parte din acel triunghi uh, știință, universități, întreprinderi. Și deci reflexia la grupul de experți de la I3, care a început încă din 2015, Uh, și evident în acest sens raportul EPRS este unul foarte important din partea Direcției Generale de Cercetare, apoi audierea publică ce a avut loc anul trecut și misiunea pe care am făcut-o împreună cu raportorii din umbră și eu însă în țări precum Portugalia, uh, Spania, Polonia, Germania, pentru a vedea la fața locului cum anume anumite regiuni pot participa la astfel de programe. Și am avut întâlniri cu uh, autorități publice și private. Și înainte de toate, în mod general, aș dori să exprim o evaluare foarte pozitivă, uh, nu numai din partea mea, ci din partea tuturor celor care au participat la aceste misiuni, în ceea ce privește uh, Orizont 2020. Există o percepție foarte pozitivă. Ceea ce s-a cerut este să continuăm. În al doilea rând, sunt de acord cu cele spuse. Securita securitate, stabilitate pentru comunitatea științifică sunt elemente importante pentru următorul program cadru, cel de-al nouălea. Trebuie să ținem seama de experiența noastră pozitivă, ceva logic. Și, în al treilea rând, tot la nivel general, conceptul de excelență trebuie să fie în continuare un obiectiv prioritar și să ne concentrăm pe el. Și, în final, tot la nivel general, Programul Orizont 2020 se desfășoară într-o situație economică foarte dificilă și de aceea e nevoie de îmbunătățirea competitivității și a cercetării în Europa, în așa fel încât să ne putem atinge obiectivele. Și acum aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ținem seama de ultimele aspecte și provocări cu care ne-am confruntat în ultimii ani, ca să facem față acestora și mai bine pe viitor. Populismul, insecuritatea, terorismul, xenofobia. Iar pe puncte concrete aș dori să mă refer la buget mai întâi. Programul Orizont 2020 este un program de mare succes. Mare succes pentru că există o participare intensă având în vedere numărul de proiecte deosebit de importante ce au fost uh, finanțate. Dar doar 14% din solicitări au putut fi finanțate. Mare parte din aceste proiecte, chiar dacă nu au fost finanțate, sunt de o calitate excelentă ceea ce înseamnă că un proiect din 11 a putut fi finanțat și deci e nevoie de o sporire considerabilă a bugetului afectat acestui proiect și e nevoie de un efort suplimentar pentru următorul program cadru. Mai concret, e vorba de 11 miliarde de euro, așa cum a propus Parlamentul pentru actualul program cadru. Programul cadru Orizont 2020 este programul poate cel mai important la nivel de cercetare științifică, însă el singur nu poate rezolva toate problemele. Nu poate fi singurul program care să ne permită spărirea competitivității, excelența în Europa, tot ceea ce cerem noi. Pentru asta e nevoie de un efort din partea tuturor statelor membre, din partea tuturor actorilor, pentru a face în așa fel încât, așa cum se spunea la Consiliul uh, de la Barcelona, să ne putem îndeplini obiectivele. Și e nevoie și de un efort de asemenea și din partea industriei. Întreprinderile private au făcut un efort important în acest sens, dar lansăm în continuare un apel în așa fel încât uh, să continuăm aceste eforturi. Și aș dori să vă atrag atenția că e nevoie de o participare sporită a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că 90% din întreprinderile europene sunt IMM. Și de aceea e nevoie de un efort suplimentar. Domnul președinte, ați ar trebui să citiți mai lent, pentru că pentru interpreți e destul de dificil să vă urmărească. Și oricum, noi nu cunoaștem tot ceea ce spuneți dumneavoastră, pierdem prea multă informație. Să continui și am să vorbesc mai rar, am să citesc mai rar, domnule președinte. Deci, în al doilea rând, cercetare și inovare în beneficiul societății. Orizontul 2020 dorește să răspundă acestor provocări cu care se confruntă societatea și în acest sens cerem să existe o garanție pentru a garanta uh, că nu vor exista inegalități. De asemenea, subliniem faptul că în momentul de față, având în vedere noile provocări sociale, e clar că știința trebuie să aibă și o dimensiune socială. 5% era înainte cooperarea pentru dezvoltare. Acum uh, aceasta a ajuns la un prag de 2,5%. Apoi, coeziunea științifică și excelența. S-a spus în prezentarea studiului făcut de către Direcția Generală de Cercetare, a spus că avem nevoie de mai multe centre de excelență și avem nevoie de uh, o concurență, o competitivitate, nu avem nevoie de o competitivitate între aceste centre, ci avem nevoie de o mai bună coordonare, integrarea acestora. Și deci, Trebuie să analizăm în acest sens și salariile și să avem o adevărată evaluare de impact a, asupra acestor centre de excelență, pentru că evaluarea trebuie să ne permită să nu ajungem la elemente de discriminare. Și poate ajungeți și la concluzii, spune domnul președinte. Da, științele sociale au fost deja evocate, e nevoie de o, o latură transversală uh, mai pregnantă. Sinergii. Și Se vorbește despre faptul că timpul ne presează. Eu consider că e nevoie de o viziune mai globală, în așa fel încât să putem să construim aceste sinergii. Deci o coordonare mai bună cu fondurile structurale care ar trebui de asemenea uh, să contribuie. Principiul de uh, adiționalitate, de asemenea, poate fi îndeplinit aici și, evident, compatibilitatea între diferitele norme. Și, evident, Uh, avem în momentul de față un prag, de o egalitate de gen în domeniul științei, dar cred că la, în ceea ce privește numărul de experți ar trebui să fixăm o țintă de 40% de experți care să fie femei. Și știm că e nevoie de acest echilibru de gen Iar în ceea ce privește excelența, e clar că e nevoie de mai multă uh, transparență uh, cu criterii sociale și de gen. Știința trebuie să fie deschisă și trebuie să existe o egalitate în, de gen în acest sens. Apoi, în ceea ce privește pro uh, dimensiunile proiectelor, e nevoie de un echilibru mai bun între diferiții participați din partea industriei. Noi considerăm că industria și întreprinderile mari ar trebui să aibă o participare clară în acele proiecte cu mare valoare adăugată la nivel european și, deci, poate aceste instrumente financiare ar putea să fie mai bine folosite în cadrul E, poate că mai puteți adăuga ceva și la finalul dezbaterilor noastre ca să vă terminați intervenția. Și acum să să să dăm cuvântul raportorilor din umbră, pare rău. Și vom da cuvântul mai întâi colegei noastre, Angelica Nibler, care dorea să spună câteva cuvinte și să adreseze o întrebare și apoi raportorii din umbră. Vă rog, doamna Nibler. Vă mulțumesc, asta foarte drăguț din partea dumneavoastră. O să fiu foarte succintă. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților uh, Comisiei pentru evaluarea foarte onestă. Mi se pare foarte bine că nu spunem că toate lucrurile sunt minunate, ci că ați examinat uh, situația în detaliu pentru a vedea care sunt corecturile care trebuie să le facem acum la jumătatea mandatului. Deci mi se pare foarte bine că avem un dialog cu adevărat deschis și aș dori să vă, să vă adresez o întrebare pentru a mă asigura că am înțeles bine lucrurile. Cu Orizont 2020 ne-am îndepărtat puțin de cercetarea de bază, ne-am îndreptat înspre cercetare orientată înspre inovare și dacă am înțeles eu bine lucrurile, nu am atins acest uh, obiectiv, ci din potrivă există o concentrare asupra pe cei care oricum participă la, la aceste proiecte, o participare mai mare, o, o participare foarte mare la anumite uh, proiecte care descurajează o, partic- o participare, o diseminare a participării în cadrul comunității științifice și aș dori să vă întreb dacă aveți idei Uh, recomandări despre cum am putea să ne atingem mai bine obiectivele pe care le avem cu orizontul 2020. Și aș dori să felicit și pe raportoare pentru prezentarea sa. Mulțumesc, raportorii din umbra, acum cuvântul. Doamna Kudrițca, în numele PP. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, președinte. Aș dori să-mi cer scuze pentru că am crezut că Angelica este raportul vostru din umbră. pentru că ați comentat cele spuse în raportul raportului nostru. Deci, eu aș dori să mulțumesc lui Soledad Um, care a făcut o treabă foarte bună, a muncit mult la acest raport foarte interesant, ceea ce nu înseamnă că nu putem uh, să îl mai modificăm, dar doresc să te felicit pentru excelentul proiect de text. În ceea ce privește al nouălea program cadru, Parlamentul în multe ședințe aici, dar și în misiunile în Spania, Germania, Portugalia, Polonia, ne-am întâlnit cu oameni de știință, cu reprezentanții industriei, uh, în care ne-au vorbit despre problemele cu care s-au, uh, de care s-au lovit. Suntem de acord că bugetul noului program cadru trebuie să, crea, să crească la, un miliard, la 100 de miliarde de euro. Considerăm că trebuie să se păstreze structura cu trei piloni, dar al treilea pilon, provocări de societate, trebuie să devină mai flexibil. Bineînțeles, vom cere mai multe sinergii între al nouălea program cadru și fondurile structurale și EFSI Trebuie să se asigure mai multă coerență și între uh, regulile privind ajutorul de stat și reglementările din diferitele state membre. E nevoie de simplificare și claritate, mai ales în ceea ce privește parteneriatele public-privat, mai ales uh, din perspectiva creării Consiliului European al inovării. Ceea ce a spus Soledad e important și anume că trebuie să avem o finanțare mai echilibrată a inovării în domeniul științific și mai, multă, mai mult echilibru între proiectele mici și mari. Trebuie să se amelioreze cercetarea în colaborare, așa cum a spus Soledad, și încă un subiect este important și l-am abordat la reuniunile noastre și anume că fondurile pentru cercetarea în domeniul apărării nu ar trebui să facă parte din al noului program cadru și Comisia de altfel asta și dorește. Deci, cel mai important lucru este că în al nouălea program cadru să putem să răspundem uh, numeroaselor uh, cereri Eh, pentru că rata de succes în momentul de față este foarte mică. Nu avem încă propuneri pentru a obține acest obiectiv, eh, dar trebuie să găsim eh, soluții, trebuie să crească și um, numărul domeniilor din care ne vin cererile. Nu trebuie doar să găsim noi instrumente pentru a stimula participarea din cât, din, din cât mai multe domenii, dar trebuie să avem și mai multe fonduri la dispoziție. Ai menționat mainstreamingul de gen. Sunt de acord că sunt puține femei în uh, comisiile de evaluare ale uh, cererilor de finanțare. Sunt de acord că comisia trebuie să ia măsuri pentru a echilibra uh, Um, situația, dar nu sunt de acord cu ce s-a propus și anume că trebuie să se adauge un criteriu și anume că femeile trebuie să fie, femeile, oameni de știință, trebuie să fie preferate. Din experiența mea, femeile de știință, nici cele mai feministe dintre ele, nu ar sprijini un astfel de criteriu. pentru că ar însemna pur și simplu că au nevoie de un tratament special, uh, că nu reușesc să se impună doar prin competențele lor. Uh, trebuie, concurența trebuie să fie în excelență, nu prin alte criterii. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie mai multe uh, femei în aceste consilii care evaluează proiectele. Doresc să-i mulțumesc domnului Egat pentru cooperare în pregătirea observațiilor noastre la acest uh, proiect de raport. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră care s-au uh, implicat foarte activ uh, și au ajutat-o pe Soledad. De la ECR. Uh, heel Doamna Van Posselt. Mulțumesc. Acest raport este fidel rezultatului dezbaterilor raporturilor din umbră și ține cont și de misiunile în care am fost în pregătirea lui. Doresc să mulțumesc comisiei care ne-a oferit o serie de informații foarte obiective în contextul grupului de lucru Orizont 2020 care a fost creat aici la Parlament. Um, îmi vin în minte diverse aspecte. Cred că succesorul programului Orizont 2020 va avea nevoie de un buget mai mare. Și nu trebuie să uităm perspectiva Brexitului, să mm, evaluăm consecințele acestuia. Trebuie să punem accentul pe faptul că avem nevoie de un uh, program mai favorabil întreprinderilor. Constatăm că anumite întreprinderi au mari dificultăți în uh, a propune proiecte din cauza uh, dificultăților dificultățile administrative, trebuie să simplificăm procedurile, trebuie să dăm și să motivăm mai mult acceptarea sau respingerea unui proiect, pentru că întreprinderile doresc să învețe din, din acest proces. În ceea ce privește lipsa consultanților, bineînțeles, regretăm acest lucru când vine vorba de programele din Orizont 2020. De obicei, Uniunea Europeană folosește consultanții trebuie să se folosească proceduri mai stricte în primele etape ale evaluării pentru a se permite să se atingă un, o rată de succes mai mare. E adevărat că astăzi uh, aceste criterii se aplică doar în a doua fază și e păcat pentru întreprinderi. În ceea ce privește excelența, cred că trebuie să apreciem acest obiectiv la adevărata sa valoare, de obicei el este doar teoretic și nu sprijinim neapărat excelența în proiectele naționale, mai ales din cauza reglementărilor în domeniul ajutorilor de stat. Trebuie să se garanteze de asemenea sinergii între fondurile structurale și celelalte tipuri de finanțare care încă nu sunt optime. Chiar dacă centrele de excelență sunt cu siguranță un proiect excelent. Doresc să vă atrag atenția asupra unui eveniment care va avea loc luni. Domnul comisar Moedas va prezenta 10 recomandări concrete pentru a garanta succesul programului 2020 și pentru a-l face mai accesibil întreprinderilor. Și acum, de la, de la grupul ALDE, are cuvântul doamna Viering. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc lui Soledad pentru acest proiect de raport și Comisiei pentru excelenta cooperare. Sunt de acord cu antevorbitorii mei care au menționat o serie de elemente importante. Trebuie să facem o diferențiere între cercetarea în domeniul apărării și în eh, cercetarea în domeniul civil, când vine vorba de Orizont 2020 și Cred că trebuie să se explice mai clar care este valoarea adăugată a unui program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării. Pentru că există anumite lacune, anumite elemente care nu se regăsesc în acest raport. Poate raportul promovează o atitudine prea negativă în legătură cu participarea um, actorilor industriali în uh, Orizont 2020. Eu cred că trebuie să recunoaștem rolul jucat de întreprinderile mari în ecosistemul inovării. De multe ori, IMM-urile cred că pot și ele să participe la astfel de obiective, cifrele pe care le-am primit la reuniunea grupului de lucru de marți ne arată că există o valoare adăugată mai mare care se poate obține. Apoi, domnul raportor pune accentul pe criteriul excelenței. Este un lucru bun, bineînțeles, dar ne preocupă un lucru. Vorbiți despre repartizarea geografică, care ar fi un criteriu secundar pentru mine este inacceptabil așa ceva. Orizont 2020 ar însemna finanțarea unor anumite sectoare de excelență. Nu cred că așa trebuie să arate un program de politică regională. Deci, domnule președinte, cred că trebuie să punem accentul pe sinergiile cu fondurile structurale mai ales când vine vorba despre cercetare și dezvoltare, dar putem să le extindem pentru a crea legături cu um, programele regionale. Cred că trebuie să se investească fonduri publice și fonduri publice în domeniul cercetării și dezvoltării, dar avem încă un drum lung de parcurs înainte de a atinge acest obiectiv și de a garanta o finanțare mai bună a programului Orizont 2020. După părerea mea, este clar, programul Orizont 2020, un program de cercetare, oferă o valoare adăugată considerabilă, contribuie la acumularea de cunoștințe și la construirea unei economii bazate pe inovare și pe competitivitate. Trebuie să arătăm mai clar care sunt legăturile între cercetare și dezvoltare pe de o parte și inovare pe de altă parte. Următorul program va trebui să servească de catalizator, să ne permită să avem o economie mai puternică și mai performantă. Cred că vom continua să colaborăm în continuare foarte bine cu Soledad și ceilalți raportori din umbră. behalf of Greens. De la Verzi are cuvântul domnul Dalunde. Mulțumesc. Mă bucur de această propunere, domnule raportor, care cred că este bună. Uh, când vorbește despre nevoia de cercetare și inovare a Uniunii Europene. Doresc să subliniez trei aspecte. Întâi, suntem de acord cu că structura actuală a programului trebuie păstrată, nu trebuie revizuită în profunzime și trebuie să continue să facă eforturi pentru a se reduce birocrația. În al doilea rând, uh, problema este că statele membre nu investesc. De aceea se există atât de multe cereri din fondul european. Uniunea Europeană trebuie să ceară statelor membre să-și respecte promisiunile pentru, făcute în cadrul uh, angajamentelor acestora față de strategia 2020. Apoi, excelența trebuie să fie principalul criteriu. Legătura între Cheltuielile din bugetele naționale uh, reflectă nivelul participării la Orizont 2020, dar asta, acesta nu trebuie să fie un instrument de creare a capacităților, pentru că pentru asta avem politica de coeziune. Deci, păstrarea criteriului excelenței este esențial pentru a uh, păstra competitivitatea și inovarea în Europa. Pentru următorul program cadru trebuie să ne gândim cum evaluăm uh, rezultatul sau impactul proiectelor evaluarea EPRS uh, contribuie tocmai la acest obiectiv. În fine, acum că Uniunea Europeană prevede să reducă finanțarea pentru uh, cercetarea fundamentală și în domeniul climei, trebuie să uh, planificăm mai bine fondurile în activitatea noastră viitoare. Mulțumesc, domnul Eller. La bun început, în calitate de PPE, dacă îmi permiteți o remarcă în calitate de coordonator al PP-ului. Regret faptul că raportoarea nu a primit uh, mai mult timp pentru a uh, vorbi, pentru că revizuim la jumătatea termenului uh, implement, uh, implementarea al nouălea cadru, uh, al nouălea program cadru și discutăm despre uh, uh, regulile de viitor. Deci am comasat mai multe uh, Uh, rapoarte împreună. Grupul de lucru a făcut 60 de consultări cu părțile interesate și mie mi se pare că ar trebui ca data viitoare să ne acordăm mai mult timp pentru a discuta un text de bază care are 1600 de pagini, să discutăm 16 acte delegate uh, cu suficient timp, pentru că nu discutăm doar despre cum a funcționat uh, programul Orizont 2020, ci și despre orientarea de viitor al celui de-al nouălea program cadru. Și revenind acum la acest subiect, bugetul. Cred că ar trebui să fim și mai ambițioși din punctul de vedere al bugetului, pentru că în ultimele uh, zile președintele nostru a propus un buget de 120 de milioane. Nu uh, pur și simplu pentru a numi o cifră mai mare, ci respectând logica deciziilor pe care le-am luat. Până în 2030 am decis să dedicăm 30, 3% din PIB cercetării și dezvoltare. Dacă ne dorim să atingem acest obiectiv până în 2020, respectând doar niște calcule matematice, Uh, următorul program cadru ar trebui să fie finanțat cu 225 de milioane de euro și dacă nu cerem nici măcar jumătate din ceea ce ar fi necesar pentru a respecta deciziile Consiliului, atunci, de fapt, plecând de la buget, am, înseamnă că am renunțat obiectivul pe care ni l-am stabilit pentru 2020. Deci, îl întreb pe președinte dacă nu este posibil cel puțin să intrăm în negocieri cu această cerere de 120 de milioane de euro, măcar să dăm impresia că ne-am dorit să atingem obiectivul pe care ni l-am stabilit. Apoi, nu am discutat astăzi despre uh, regulile de participare, ar trebui să facem acest lucru. Uh, modelul de finanțare este important pentru că el explică puțin această problemă a cererilor uh, prea mari de finanțare. Deci trebuie să înțelegem ce înseamnă și care sunt consecințele modelului de, de finanțare. Al doilea subiect, pentru mine, cel mai important uh, este ca atunci când discutăm regulile, să putem discuta și despre cum putem să reducem numărul de audituri. Ceea ce nu prea am făcut uh, până acum a fost să discutăm despre simplificare trebuie să ne întrebăm dacă chiar avem nevoie de 3-4 niveluri de audit cu Curtea de Conturi, cu uh, Comisia pentru Control uh, Bugetar. Uh, am discutat despre nivelul de ambiție pe care ne-l dorim în acest raport. Și apoi, ultimul subiect pe care trebuie să-l abordăm și unde, să, unde nu trebuie să fim prea vagi este sinergia. Ex, extinderea uh, și Uh, accesul și fondurilor la uh, fondurile structurale, de exemplu, pentru a atrage mai multe fonduri, uh, mai mulți bani din fondurile structurale și apoi cum putem să folosim, să recurgem la întreprinderile comune uh, pentru a susține regionalizarea, pentru că aceste întreprinderi comune reprezintă o pârghie foarte importantă uh, pentru a extinde și mai mult potențialul acestui program. Și poate ultima temă, când vine vorba de subiectul uh, inovării sau specializării uh, inteligente, trebuie să ne, trebuie să ne gândim ce anume acoperim prin acest program să avem o, o perspectivă structurată și cred că și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la modelele inovatoare de, de afaceri, creștere economică și cred că specializarea inteligentă poate să reprezinte doar un punct de plecare și un ultim punct deja amintit, singurul punct problematic din punctul meu de vedere din textul uh, raportoarei este că este, avem un singur, acesta este singurul program de excelență științifică. Indiferent cât de, indiferent cât de logice, de rezonabile ar fi, ar fi argumentele legate de științele umaniste și sociale, egalitatea de gen. Dacă deschidem această cutie a Pandorei, va trebui să vor apărea sute și sute de, de criterii. Deci haideți să fim ambițioși față de IMM-uri și așa mai departe. Însă trebuie să apărăm cu dinții uh, criteriul excelenței, pentru că, după cum am spus, este un program, este cel mai mare program de excelență de pe lume pe care ar trebui să-l apărăm. Vă mulțumesc. O să dăm din nou cuvântul uh, raportare la, la sfârșitul uh, discuției. Vă mulțumesc pentru sprijinul pentru programul cadru nou. Domnul Salini are acum cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de colegii din PPE, nu le mai repet pentru că nu am timp uh, și apreciez și intervenția colegii de la ANDE pe care o sprijin. Mă voi concentra pe un aspect. E vorba de o parte din raport în care se face referire la colaborarea dintre universități și marea industrie în domeniul inovării în cercetare. După părerea mea, aici vedem un semnal preocupant. Eu vin dintr-o zonă a continentului nostru, dintr-o țară care nu atinge obiectivele pe care trebuie să le atingă în domeniul cercetării. Dar regiunea din care vin eu, Lombardia, care este unul din, una dintre zonele în care se investește cel mai mult în cercetare pe, din Europa, arată că cifrul, cifra corectă nu este cea din aliniatul 31 din acest uh, um, raport. Nu se pot crea două niveluri de sprijin de, pentru cercetare la nivel de universități și de industrie. Cred că este periculos ca sistemul granturilor să fie uh, prevăzut doar pentru universități și creditele doar pentru industrie, pentru că industria trebuie să fie autosuficiente. Cele două planuri trebuie să fie convergente, pentru că forța inovării uh, și cercetării este tocmai aceea de a pune pe picior de egalitate universitățile și întreprinderile mari. Și mm urile pot să inoveze dacă industria mare este sprijinită în posibilitatea ei de a inova. Eu văd acest lucru în regiunea mea, acest fenomen de convergență între IMM-uri și industrie mare și universități este vizibil. Dacă noi considerăm că industria este matură și deci o lăsăm să-și autofinanțeze cercetarea, riscăm să ducem la reducerea cercetării care deja este la niveluri scăzute în Europa. Deci, îi rog eh, pe colegii mei, rog pe raportarea din nostru, noastră din umbră să reechilibreze uh, cele două lumi în acest uh, pasaj. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul uh, Comisiei Europene, domnul director general. Două minute? Nu, mult mai mult. Thank you very much, uh, Chair. Let me first of all congratulate... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi uh, să felicit pe experții de la EPRS pentru uh, raportul uh, lor și pe doamna Cabeson pentru excelentul său raport și raportorii din umbră pentru contribuția lor. Cred că arată bine elementele de succes ale programului Orizont 2020 la jumătatea perioadei, dar și domeniile în care trebuie să, lucrurile pot fi îmbunătățite. Trebuie să fim să mulțumim Uniunii Europene și Parlamentului care a insistat ca accesul la Orizont 2020 să fie extins. Dumneavoastră ați cerut simplificare, ați făcut programele mai accesibile ați cerut ca granturile să fie obținute mai rapid, acum în 8 luni sau chiar în unele zone în 6 luni. Dumneavoastră ați propus uh, abordarea cu trei piloni, mai mult acces IMM-urilor, uh, posibilitatea lor de a avea acces rapid la inovare. Deci toate acestea sunt inițiativele Parlamentului European. Deci succesul se datorează în mare parte propunerilor dumneavoastră, eforturilor dumneavoastră și contribuției dumneavoastră și vă sunt foarte recunoscător. Acest lucru nu înseamnă că totul este perfect și uh, în raportul doamnei Caveson se spune ce se poate ameliora, dar cred că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este faptul că noi nu putem să finanțăm toate propunerile excelente pe care le primim. Deci cererile depășesc mult posibilitățile de finanțare și asta ne arată potențialul enorm din Europa din, de, din Europa de inovare. Ieri ați participat la un eveniment care a arătat că reușim să facem lucruri incredibile în domeniul științei și inovării și obțin rezultate extraordinare. De aceea avem nevoie de bani mai mulți și propunerea dumneavoastră de buget de 100 de miliarde a fost o propunere mult mai bună decât cea de rezultatul de 80 de miliarde pe care l-am obținut până la urmă. Iată, aceasta este principala noastră problemă actuală. Nu voi intra prea mult în detalii în legătură cu diferitele comentarii S-a menționat procedura de evaluare în două stadii. Uh, un element din raport pentru noi e greu de acceptat și anume adăugarea unui criteriu geografic în procesul de evaluare. Acesta este un program de excelență cu impact. Dacă începem să selectăm proiecte, chiar dacă este un criteriu secundar, pe criterii geografice, vom avea mult de pierdut. Și nu cred că acest lucru este în interesul competitivității europene. Acesta este singurul lucru care ne deranjează. Ceea ce nu înseamnă că nu dorim să se creeze mai multe regiuni de excelență, nu înseamnă că nu dorim ca mai multe țări să beneficieze de pe urma orizontului 2020. De aceea sunt importante sinergiile cu fondurile structurale și de aceea uh, Cooperăm atât de mult cu colegii din DG Regio, care acum din 300 de miliarde au pus deoparte 60 de miliarde pentru crearea capacităților pentru inovare. Deci trebuie să, conture, să se uh, construiască aceste punți. Ca, capacitățile trebuie făcute din fondurile structurale, nu din Orizont 2020. Noi trebuie să stimulăm excelența și rețelele de excelență. Trebuie să păstrăm aceste obiective separate. Deci, pe scurt, asta am avut de spus. Știu că nu aveți mult timp, așa că mă opresc aici, dar apreciez mult raportul uh, și cele spuse de, rap- de raportorul din umbră și de doamna raportor. A fost uh, o experiență extraordinară și sper că împreună uh, vom lucra la următorul program cadru. Mulțumesc! Um, într-adevăr, cooperarea pe termen lung este importantă. Apoi, pe scurt, răspunsuri din partea um, experților. Vă rog. Here that, uh, the opinion... Am fost foarte încântat să constat că s-a spus că nu e vorba de un fond structural și deci, în consecință, lucruri care necesită o participare sporită, repartizare geografică, egalitate de gen, e bine, acesta ar modifica total programul, care de fapt e țintit înspre excelență. Dacă vrem să menținem accentul pus pe excelență, mai sunt alte obiective uh, care aici cred eu că alte obiective uh, aici cred eu că nu vor putea fi incluse. Și pentru a prelungi cele spuse de colegul meu, Um, raportul Kinsey de acum câțiva ani de zile a identificat faptul că două treimi din îmbunătățiri nu vin din idei originale, ci din uh, copierea ideilor altora. Și deci rezultatele cercetării uh, parcurg un drum lung până când ajung în etapa de implementare. Mulțumesc și acum, doamna raportor, poate să tragă concluzii. Mulțumesc și foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru comentariile lor și în al doilea rând, evident, am să fac două comentarii pentru că este foarte important, după părerea mea, să continuăm să lucrăm pentru a ajunge la un consens. În ceea ce privește participarea industriei, eu nu vreau să interpretați greșit. Eu nu e ca și cum aș vrea să evit participarea industriei. Nu. E clar că este necesar pentru ca Europa noastră să fie mai competitivă concurențială, însă, având în vedere faptul că ne dorim eficiența resurselor, mă gândesc, oare nu cumva ar trebui să asigurăm o calitate cât mai bună și un acces cât mai bun la finanțare pentru IMM-uri, uh, pentru că vrem să îmbunătățim competitivitatea. Apoi, criteriul geografic. Sunt conștientă de faptul că acest lucru va delansa o adevărată dezbatere, însă, de la bun început, trebuie să uh, Ă, vedem felul în care putem obține mai multe centre de excelență, mai multe regiuni care să participe aici. Avem nevoie de un milion de noi cercetători. E clar că dezbaterea a fost lansată, avem nevoie de noi centre de excelență. Și în final, Proiectul acesta reprezintă un exemplu clar despre felul în care putem construi în mod pozitiv Europa și putem continua, e nevoie de consens și vom continua să lucrăm în următoarele săptămâni și cu siguranță vom ajunge la acest consens, pentru că el este cheie în așa fel încât programul, uh, viitorul program cadru și viitorul program Orizont 2020 să se bucure de toată atenția necesară. Mulțumesc! Okay, okay, madam. I understand this everything. Domnul președinte. Bun. Am înțeles că, având în vedere că e o discuție atât de importantă, dacă mai aveți, nu știu, întrebări suplimentare uh, pe care ați dori să le adresați oamenilor noștri de știință, mulțumesc, domnule director general, pentru prezența, pentru intervențiile foarte succinte, dar uh, interesante din punctul nostru de vedere. Mai doriți să mai adăugați ceva? Una din problemele cu care ne confruntăm în momentul în care facem evaluări este să vedem cum putem combina cercetarea bazată pe excelență și reducerea discrepanțelor. Și cred că unul dintre aspectele care în mod implicit a reieșit din comentarii și din diferitele um, avize exprimate astăzi. Una din posibilitățile care figurează în raport ar fi să sporim diseminarea rezultatelor obținute și astfel am avea cercetători în domeniul excelenței, care fac cercetare în anumite zone clar stabilite și cunoscute, și le putem cere acestora să transmită mai departe sub formă de diseminare rezultatele obținute în așa fel încât toată lumea să aibă de câștigat. Și astfel am putea să combinăm cele două dorințe, pe de o parte excelență și pe de altă parte reducerea discrepanțelor între regiunile mai avansate și cele mai puțin avansate, între centrele mai avansate de eh, cercetare și cele mai puțin eh, avansate. Mulțumesc! Trițcă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să uh, mai adaug ceva față de cele spuse uh, la final. Cu criteriile acestea utilizate pentru evaluarea proiectelor, adăugarea unui nou uh, criteriu, cum ar fi cel geografic sau cel de gen, nu trebuie să amestecăm lucrurile, pentru că e vorba de două lucruri total diferite. Extinderea participării nu înseamnă o limitare a excelenței într-un fel sau altul, extinderea participării, găsirea unor noi instrumente care să permită o participare sporită. Dacă facem asta în evaluarea programelor, eu cred că asta se va întâmpla, ar trebui să se întâmple, e bine, întotdeauna se va baza pe criterii de excelență. Construirea centrelor de excelență, de cercetare, astfel trebuie să se facă și e clar că în următorul program cadru vom avea noi instrumente la dispoziție. Și rezultatul va fi că oameni de știință de talent, chiar și din țări mai puțin dezvoltate, ca să zic așa, vor participa la niște proiecte științifice foarte ambițioase, care sunt deosebit de importante în istoria științelor, în general. Așa că aș vrea să vă amintiți că șase țări au primit 68% din finanțare din partea Orizont 2020. E ceva bun, pentru că oamenii de știință și proiectele de acolo au fost cele mai bune. Au fost cei mai buni. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să limităm posibilitățile de a avea noi instrumente care să ne permită să cooptăm și alte talente, mai ales tinerii, în alte țări, țări care Deocamdată sunt, ca să zic așa, mai puțin agresive, pentru că talentele sunt convinsă, nu se limitează doar la șase țări. Domnul Eller, aș mai avea o, o întrebare privind accesul deschis. În, în, în trecut am plecat de la un proiect uh, pilot privind uh, poștință deschisă și ce se întâmplă cu uh, această știință deschisă, pentru că cu tot entuziasmul de a deschide accesul uh, tuturor în multe domenii există parteneri uh, industriali care nu au interesul de a furniza toate, tuturor toate uh, informațiile relevante. Deci, revenind și la infrastructură, în momentul respectiv am început să discutăm despre crearea unui cloud științific și uh, care este părerea dumneavoastră față de cum evolue, evaluează, uh, evoluează această idee a creării unui cloud științific și cum putem să găsim echilibrul potrivit între uh, atât de deschis cât este posibil și, atât, și atât de închis cât este necesar? Mulțumesc foarte mult. Iată, domnule director general, încă două întrebări foarte pe scurt. Da, în ceea ce privește extinderea activităților, și poate vă amintiți uh, evenimentul nostru recent în Larnaca, în Cipru, sunt un pic surprins pentru că proiectele care au fost uh, uh selecționate sunt înscrise în orizont 2020 și nu știu dacă ar trebui să avem pe toate uh, părțile finanțate de Orizont 2020 criterii de uh, geografice, de teritorialitate. E un lucru foarte important pentru că asta va duce la o spărire a competitivității în Europa. Cum? În ceea ce privește accesul la date pentru a răspunde domnului Eller. Uh, da, observăm că există o dorință generală de a participa la acest exercițiu de deschidere. 60% din aplicanți sunt gata să împărtășească aceste date, dar uh, și noastră ați insistat asupra acestor lucruri, există și unii care au posibilitatea de opt-out, pentru că multe industrii, mai ales IMM-urile, nu sunt gata să dezvăluie rezultatele cercetărilor lor, pentru că asta reprezintă, de fapt, valoarea lor, uh, coeficientul lor de competitivitate suplimentară. Și, evident, vom avea uh, summit-uri organizate pe această uh, temă a științei deschise și a cloudului deschis și vrem ca aceste date să fie disponibile, accesibile și stocate în Europa. Asta este foarte important să fie stocate în Europa. Mulțumim, mulțumim foarte mult. E rar faptul că avem așa niște adăugiri foarte valoroase la dezbatere, dar a fost important. Și e clar că ă, noi, ca și Comisie I3, suntem responsabili pentru toate aceste programe și nu e nicio altă comisie parlamentară care să aibă astfel de răspundere. Doamna Capezon Ruiz, o întrebare către domnul director general. Foarte pe scurt, în ceea ce privește relația public-privat. Relația public-privat. Eu nu pun sub semnul întrebării, e necesară, dar, la urma urmei, e un transfer de fonduri publice înspre cercetarea care se poate face de către sectorul privat. Și există anumite domenii în care dacă e, spre exemplu, să vorbim despre accesul la medicamente sau tema sănătății, în care participarea publică este importantă, uh, mai ales în domenii sensibile, în așa fel încât să putem garanta că aceste cercetări vor corespunde cu dorințele noastre și anume ca toată lumea să aibă acces la medicamente. Ce vom face? Care este dezbaterea care există în momentul de față la Comisie pentru a atinge acest obiectiv? Mulțumesc! Thank you very much. Thank you. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și domnului director general și oamenilor de știință pentru toată această dezbatere. A fost foarte important. Nu mai avem așa multe posibilități pentru a avea un schimb de opinii pe, la ITRE pe un subiect atât de important. Data limită pentru a înainta amendamente 31 uh, martie, avem timp la dispoziție, considerarea amendamentelor, analiza acestora 24-28 aprilie 2017 și atunci o să avem mai mult timp decât astăzi pentru a, a uh, astfel de dezbatere. Cel puțin 90 de minute, pentru că, uitați, a, uh, am, discutam deja de peste o oră, dar oricum am avea nevoie încă și de mai mult timp pentru astfel de discuții absolut crucială în ceea ce privește competențele de bază ale Comisiei noastre ITRE. Nimeni nu are o competență partajată aici, deci e clar că un dosar important. Mulțumesc foarte mult oamenilor de știință, experților și dumneavoastră, domnule director general. Și ultimul punct de pe ordinea de zi e vorba de un feedback în ceea ce privește negocierile în curs, securitatea aprovizionării. Eu sunt responsabil pentru asta. Dacă vreți, puteți să mai rămâneți încă câteva minute alături de noi, dragi prieteni. Domnul Eller, mai doriți? In terms of the amendment, the question, um, are we going to do, um... Ceea ce privește amendamentele, o întrebare. Vom face un raport pe reguli sau nu? Pentru că dacă nu vrem un raport pe reguli și criterii, atunci ar trebui să extindem raportul pe orizont 2020. Coordonatorii de la trebuie vor uh, decide. Dacă nu facem un raport pe reguli, atunci va trebui să modificăm niște chestiuni care sunt legate de reguli. Și dacă să ne vorbim de noul program uh, Orizont 2020. Probabil că nu o să avem timp pentru asta. Asta însă va depinde de coordonatori, pentru că ei vor fi cei care vor defini ce figurează în raportul uh, nostru. Deci, uh, da, evident, regulile de procedură. Bun. Acum, amendamente Doamna Capezon Ruiz, pentru că va fi răspunderea dumneavoastră. Vreți să luați cuvântul? Da, mulțumesc din partea mea, nicio problemă. Da, se poate introduce asta aici, pentru că nu știu dacă vom mai putea avea un alt tip de raport. Acum, nu știu dacă eventual domnul director general poate să-mi răspundă la ultima întrebare. This issue, so we've got all the amendments Bun, atunci toate amendamentele pe acest subiect vor fi cuprinse. Ultimul punct. Raport cu privire la negocierile în curs, securitatea aprovizionării. Eu sunt responsabil pentru asta. Comisia ITRE a adoptat un mandat de negociere pe 13 octombrie și Consiliul pe 1 februarie anul acesta. Deci, aproape jumătate de an după, ei bine, ce pot să vă spun foarte pe scurt, Consiliul a diluat propunerea noastră, care era foarte puternică, foarte clară, și aveam aceeași abordare ca și Comisia Europeană, o abordare regională și câteva aspecte importante legate de solidaritate în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze și precum și alte aspecte care erau aferente notificărilor uh, ce trebuie trimise comisiei și aferente de asemenea și Uniunii Energetice, e clar că e nevoie de o cooperare cu țările învecinate. Și, da, e adevărat că există câteva uh, pietre de încercare, mai ales cum vom rezolva problema coordonării la nivel regional, care depășește, deci, nivelul național în așa fel încât să avem mai multă securitate de aprovizionare pentru statele membre ale Uniunii și cum putem implica în acest sens și Comisia Europeană în astfel de activități. Evident, notificări în contextul acesta adresate către Comisie. În continuare discutăm o dezbatere foarte aprinsă, apoi solidaritatea. Noi, ca și Parlamentul European, ne dorim să avem o astfel de trăsătură și anume solidaritatea care este foarte importantă dar aici nu trebuie să discutăm doar despre bani când vine vorba de solidaritate, ci și de alte aspecte, cum ar fi sentimentul de solidaritate între statele membre. Și sunt câteva probleme aici pentru a convinge Consiliul. Și dacă nu terminăm sâmbăt, lunea viitoare, atunci, pe 27 martie, deci lunea viitoare, atunci va fi foarte greu Uh, va trebui să mai discutăm la începutul lui aprilie și e clar că există totuși uh, anumite tensiuni. So it's uh, our last point. I understand that you want... Acesta era ultimul nostru punct. Ah, spuneați că vreți să răspundeți la întrebarea doamnei Capezon Ruiz? I think Ms. Capezon addressed an important issue. Da, mi s-a părut că era un aspect important și anume relația cu industria și nu neapărat în cadrul parteneriatului public-privat. Dar e adevărat că provocarea aici este să menținem aceste uh, parteneriate public-privat, care să fie în continuare interesante pentru industrie. Să vă dau un exemplu. IMI, în materie de uh, medicamente. Noi clar că ne dorim o colaborare cu laboratoarele de cercetare. Deci, dar nu ne dorim ca doar prioritățile uh, acestor uh, laboratoare de cercetare să fie luate în considerare, ci și cele ale Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, vrem să avem niște priorități bune în interesul public al nostru tuturor, dar e clar că e vorba de un echilibru foarte greu care poate uh, trebuie să fie obținut după negocieri. Apoi, au mai existat cazuri în care am reușit, în colaborare cu laboratoarele farmaceutice, să, să dezvoltăm vaccinele de care era nevoie. Da, mulțumesc. 3 aprilie 2017 va fi o nouă ședință a comisiei noastre a, uh, ă, ITRE în Strasburg. Insist, 3 aprilie seara, la ora 19 sau la 18.30, încă nu s-a hotărât pentru că avem voturi în ceea ce privește FC2. Uh, e absolut necesar să votăm. Așa că în data de 3 aprilie la Strasburg, la ora 19 sau la 18.30. Poate, nu știu, o să dureze 30 de minute, 40 de minute, nu mai mult, pentru că nu e neapărat un vot foarte complicat, dar foarte important pentru că e neapărat nevoie să votăm uh, acest lucru la comisia noastră ITRE. Mulțumesc foarte mult! Uh, a fost minunat faptul că am avut aceste dezbateri și că ne-am utilizat timpul în întregime. Mulțumim și interpreților, interpreții, mulțumesc domnului președinte, care au fost alături de noi încă de ieri dimineață. Vă mulțumim foarte mult pentru munca excelentă, mulțumim și noi domnului președinte și următoarea ședință va avea loc, dragi colegi, la Strasburg.